Dear colleagues, dear members, members of national parliaments, dear councillors, Stimați colegi, reprezentanți ai Comisiei, domnule vicepreședinte al Parlamentului, domnule director general, stimați invitați, oratori, este o deosebită plăcere pentru mine în această după-amiază să, deschiz, să deschid reuniunea in, Comisiei Interparlamentare cu privire la aspectele uh, de drepturile omului ale uh, incluziunii romilor și ale combaterii um, uh, atitudinii de discriminare a romilor. Așa cum se vede din rezoluția din octombrie 2017 privind aspectele de drepturi fundamentale în integrarea romilor în Uniunea Europeană și combaterea antigipsismului, în ciuda eforturilor care au fost investite, precum și în ciuda programelor și fondurilor care au fost dedicate de Uniunea Europeană ajutorării comunității romilor, condițiile de viață ale acestora nu s-au îmbunătățit semnificativ de-a lungul anilor, iar integrarea romilor nu a avansat cu ritmul așteptat. Pentru a combate marginalizarea romilor, precum și discriminarea și excluderea acestora în Uniunea Europeană, Rezoluția aceasta conține o serie de recomandări specifice adresate către statele membre, cum ar fi punerea în aplicare a unor strategii pentru susținerea romilor, ca și către Comisia Europeană, pentru a insista asupra cadrului european de includere a romilor până în 2020, în condițiile în uh, contextul unei abordări mai cuprinzătoare cu privire la acest fenomen. Eventul de față, evenimentul de față reprezintă ocazie de a face bilanțul la un an de la demararea acestor strategii uh, al uh, acțiunilor întreprise împreună cu colegii din parlamentele naționale. Există interpretare în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, cu excepția danezei, letonei, maltezei și irlandezei, pentru, lucru pentru care ne cerem scuze. Programul va fi deschis de câțiva uh, oratori, printre care vicepreședintele Parlamentului European, Livia Ierocan, precum și șeful Cancelariei Uh, reprezentanței permanente a Austriei la Uniunea Europeană și directorul general al din Direcția Generală pentru Justiție și Consumator din Comisia Europeană. Îi dau cuvântul doamnei Livia Ieroca, vicepreședinte în calitate de primă oratoare în ședința de astăzi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc! Uh, vă mulțumesc pentru prezența la această reuniune și îmi face o mare plăcere că vă pot uh, saluta pe toți în numele domnului Tajani. Parlamentul a jucat întotdeauna un rol de pionier pe această temă. Domnul Buzec, acum câțiva ani, uh, înțelesese deja că dacă nu ne unim, atunci Comisia nu o să ne ia propunerile în serios, așa încât chiar domnia sa a făcut o reuniune informală într-o seară cu domnul Barroso pentru a explica importanța subiectului. Asta e foarte important și grupurile au susținut această rezoluție în Parlamentul European, ceea ce a făcut ca în 2011 președinția ungară să insiste pentru a promova acest document în cadrul Consiliului. Au fost multe discuții în 2011 în jurul problemei integrării economice. S-a dovedit însă că e de cinci ori mai ieftin să integrezi pe cei săraci decât să nu integrezi. Am demonstrat de asemenea că economiile sociale, precum și uh, diferențele dintre economiile statelor membre, s-ar fi înrăutățit dacă n-ar fi, uh, n-am fi hotărât să îi includem pe romi pe piața muncii. Dacă vrem ca această directivă să funcționeze, strategia cadru a Uniunii Europene nu e suficientă. Cinci ani mai târziu, doamna Soraya Post a, s-a plecat din nou asupra acestei probleme și a constatat că punerea în aplicare a directivei privind drepturile romilor este foarte, uh, este foarte limitată deocamdată, ceea ce creează probleme în sistem. Oamenii săraci în 2010 erau peste 50 de milioane în Uniunea Europeană. De aceea am solicitat Comisiei să facă o nouă hartă a sărăciei în Uniunea Europeană și s-a văzut că, la vremea respectivă, poate 50% din săracii Europei erau de origine romă. Și, la vremea respectivă, am uh, realizat un astfel de document pentru 43 de milioane de oameni. Dintre ei, 10 milioane erau romi. Astăzi, 80 milioane de romi au rămas săraci. autoritățile naționale au încercat să țină pasul cu promisiunile făcute în 2011 la nivelul Comisiei, al Parlamentului European, al Consiliului, dar în ciuda alocării unui uh, volum mare de fonduri și în ciuda unei întregi mașinării care funcționează și în comisie și în statele membre pentru reducerea sărăciei, în special în rândul romilor, constatat că statele membre încă nu folosesc fondurile structurale sau fondul social în suficientă măsură și am constatat că în continuare implicarea romilor era foarte limitată. S-a făcut foarte puțin în ultimii cinci ani pe această temă pentru că ne-am ocupat de dosarele economice. I-am implicat foarte puțin în proiectele noastre pe romi. Nu doar că s-a periclitat succesul proiectelor noastre prin slaba implicare a romilor, dar am învățat, cercetările ne arată, că atunci când te bazezi pe romii locali, uh, economia este mult mai durabilă. Noi am considerat că am fost foarte norocoși să avem o astfel de directivă, în sfârșit un document care vorbește despre noi, care, mm, pe care îl putem folosi pentru romi, care nu mai este un document uh, care să includă segregarea romilor. Din potrivă. Și, așa cum uh, spuneam, Soraya Post a analizat documentul punct cu punct, a văzut cum s-ar putea introduce ideile sale și în alte politici europene pentru a se schimba lucrurile cu adevărat. Dar N-aș fi reușit niciodată în viață eu însă dacă părinții mei s-ar fi concentrat doar să nu fiu discriminată și așa mai departe. Nu, asta era suficient. Deci și aici asta nu e suficient. Nu e suficient să avem o directivă pentru combaterea discriminării. În cazul meu, ceea ce mi-a fost de mare folos a fost că părinții mei mi-au arătat că trebuie să fiu cea mai bună elevă de, din clasă ca să, fiu să, să fim siguri că pot să mă bat mai târziu pentru a susține drepturile comunității mele. Motivul pentru care pot să susțin uh, drepturile romilor este că tatăl meu uh, a, s-a asigurat că nu merg la o școală specială pentru romi și că uh, am aceleași calificări ca și ceilalți tineri ca să pot să concurez cu ei de pe picior de egalitate. Și aici este foarte important ce susține și Soraya Post – acum câțiva ani încă nu era, nici nu ne-am fi putut închipui ce anume este important pentru romi. Uh, locuri de muncă, școli, uh, la fel ca și ceilalți. Dar nu se schimbă nimic dacă nu dispunem de instrumentele necesare ca să facem schimbarea respectivă. Educație, locuri de muncă, uh, condiții de viață și nu numai în sensul drepturilor fundamentale, nu numai asigurându-ne că nu apare această uh, acest fenomen al discriminării, ci asigurându-ne că proiectele sunt cu adevărat eficiente, că banii nu se evaporează, nu se evaporă și că la sfârșitul proiectului se realizează obiectivul său. Deci, toți eurodeputații de origine romă trebuie să ajute Comisia pentru următorul program financiar Discutând despre asta, Soraya răspunde de problemele legate de drepturile fundamentale. Lambert van Nistelrooy se ocupă de domeniul fondurilor structurale. Noi, în Comisia Econ, încercăm să vedem ce se poate face cu bugetul următor, dar în același timp constatăm, atunci când ne ocupăm de acest raport, că banii din ultimii șapte ani nu au fost folosiți în măsura în care ne gândiserăm noi că vor fi folosiți. Și atunci, vestea bună este că ne rămân foarte mulți bani până în 2020 pentru romi, așa încât statele membre să îi folosească. Unele state membre au făcut lucruri mai bune, altele mai puțin bune pentru rom și a venit acum momentul ca Comisia nu să trimită banii aceștia rămași înapoi la buget, ci să îi folosească pentru ce au fost ei dedicați inițial. Și revin la planificarea aceea pe șapte ani. Acum când vrem să ne asigurăm că viitoarea comisie măcar va da conturul corect uh, directivei pentru romi, nu putem să pierdem din vedere aceste câteva luni care ne mai rămân, inclusiv acum, în timpul, chiar acum, în timpul președinției austriece, ca să ne asigurăm că banii care au rămas în acest portofoliu sunt folosiți totuși pentru schimbarea situației romilor. De aceea, asta vă cer acum, să vă bazați pe ultimele 10 rapoarte uh, din acest domeniu nu cele privitoare la rom, numai al, al Soraei este despre rom, dar cele privitoare la mm, agricultură, la PAC, la satele inteligente, la cancer. Romii mor cu 17 ani mai puțin, uh, la o vârstă cu 17 ani mai mică decât uh, ceilalți. Au, uh, sunt expuși unui risc de 5 ori mai mare decât populația majoritară de a face cancer. Deci sunt foarte multe de făcut, avem și instrumentele necesare să folosim așadar aceste rapoarte care au fost deja redactate de Parlament pentru a promova o rezoluție luna viitoare ca să putem veni în sprijinul președinției austriece și să oferim comisiei un proiect bun Știm că acum Comisia elaborează evaluarea la jumătatea termenului. Anul trecut am avut o consultare amplă cu toți, uh, toate organizațiile civile ale romilor legat de acest raport, deci știm ce își doresc romii, știm ce își dorește și Parlamentul European, toate partidele sunt unite, 90% au votat în favoarea raportului Sorai, deci aici nu se pune problema um, avem angajament politic, bani există și știm că în jumătatea de an care vine pentru români va fi foarte greu să se ocupe de această problemă. Deci dacă nu o facem acum, nu o să se mai ocupe nimeni de problema romilor până la viitoarea comisie. Dacă nu, pierdem, dacă nu prindem trenul acum, o să pierdem o ocazie fantastică. Deci, să ne unim la nivelul Parlamentului European și cu parlamentele naționale, pentru că acolo se întâmplă ce trebuie să se întâmple, în parlamentele naționale. Știm cu, venim cu toții din diferite regiuni, din statele membre. Dumneavoastră, cei din parlamentele naționale, știți foarte bine care sunt zonele unde sunt săraci mulți și știți ce s-a făcut acolo și ce nu s-a făcut. Deci, hai să ne întoarcem la nivelul acela al parlamentarului național. Că în felul acesta avem o hartă, putem avea o, o imagine clară a Uniunii Europene. Deci, încă o dată, se poate, chiar dacă timpul e scurt, și vă cer ca în următoarele două săptămâni să prezentați propuneri prin intermediul ambasadelor dumneavoastră cu privire la strategia pentru romi 2020-2027. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much to our Vice President who underlined in addition to all the concrete things she Mulțumesc foarte mult pe lângă lucrurile concrete menționate cu privire la problema romilor, este foarte util să trecem uneori de la nivelul european la cel național, pentru că de foarte multe ori activitatea aceasta se realizează practic la nivel național și local și deci e foarte importantă cooperarea. Și acum îi dau cuvântul următorului vorbitor din partea președinției austriece. Vă rog. Ladies and gentlemen. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această reuniune. Președinția austriacă salută această reuniune interparlamentară care discută includerea romilor și antigipsismul. Am dorit să mulțumim Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne pentru această inițiativă, organi- pentru organizarea unei reuniuni pe, această, pe acest subiect atât de important. După cum ne spune titlul, lupta împotriva antigipsismului a fost identificat identificată ca un element cheie pentru includerea romilor. Pentru a îmbunătăți situ- uh, situația unui grup atât de vulnerabil, uh, Consiliul a intensificat eforturile de a lupta împotriva discriminării și prejudiciilor împotriva romilor. Antigipsismul este o cauză a excluziunii sociale a romilor. Au fost întreprinși deja mai mulți pași pe plan european pentru a, recun- pentru a îmbunătăți lupta împotriva antigipsismului. În strategia de până în 2020, Comisia Europeană a identificat necesitatea întăririi și a, far, a, să, de a face o distinție între antigipsism și discriminare. Lupta împotriva antigipsismului este una din prioritățile cheie ale uh, strategiei actualizate de integrare a romilor a președinției uh, austriece. 9 decembrie 2016, Consiliul EPSCO a adoptat o recomandare privind includerea romilor adresată statelor membre, cu scopul de a îmbunătăți strategiile naționale și a le interconecta pe plan transnațional. Această recomandare a insistat uh, asupra importanței combaterii antigipsismului și uh, a încurajat statele membre să depună eforturi specifice, să nu se axeze doar pe măsuri uh, antidiscriminare. Antigipsismul duce la excludere și subminează includerea romilor. Statele membre au cerut Comisiei Europene să vină cu o propunere pentru pentru cadrul dedicat romilor după 2020, cu ocazia concluziilor adoptate în decembrie 2016. Și pentru a contribui la creonarea acestui cadru de după 2020, Austria va organiza o conferință în data de 27 noiembrie care va fi dedicat uh, tuturor acestor chestiuni uh, relevante în contextul antigipsismului după 2020. Obiectivul acestei conferințe este de a formula recomandări clare despre cum putem rezolva această problemă a antigipsismului. La această conferință vor participa diferite părți interesate, reprezentanții organizațiilor internaționale, a instituțiilor europene, agenții, organisme europene, reprezentanți uh, din țările mm, care doresc să adere la Uniunea Euro- Europeană, reprezentați autorităților locale și regionale, reprezentați a unei serii de organizații din societatea civilă. Președinția austriacă dorește să faciliteze să un cuprinzător uh, proces de consultare despre ce trebuie să facem împotriva antigipsismului. Acest lucru va fi deosebit de important pentru eforturile uh, eficace în acest sens pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. You very much and now we will directly... Vă mulțumesc foarte mult și dăm cuvântul doamnei Tinasta la director general de, de la Comisie. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi și mie să mulțumesc în primul rând, uh, într-un mod călduros, Comisiei Liba pentru că a avut inițiativa acestei reuniuni interparlamentare privind aspectele drepturilor fundamentale uh, pentru incluziunea romilor și pentru lupta împotriva antigipsismului. Este o inițiativă oportună pentru Comisia Europeană, instituție care se află în etapa finalizării uh, evaluării profunde a cadrului de, inclu- de incluziune socială a romilor. Aș dori să mulțumesc doamne Iaroca pentru contribuțiile dumnei, mai ales uh, aduse la strategia europeană de integrare a romilor. Aș dori să-i mulțumesc și um, eurodeputatei Soraya Post pentru raportul dumnei extrem de, de ambițios dedicat luptei împotriva antigipsismului. Un, ra- un raport extrem de util atât pentru evaluarea în, în curs și pentru procesul de reflexie dedicat abordării Uniunii Europene după anul 2020. Aș dori să mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi care um, contribuiți la dezvoltarea acestor politici. Cu toții ne dorim ca romii să fie incluși în mod egal și să fie tratați în mod egal. Așa cum știți cu toții foarte probabil, evaluarea strategiilor naționale de integrare a romilor urmează să fie în curând finalizată comunicarea pe anul 2018, care reflectă principalele uh, concluzii ale acestei valori, va fi uh, făcută publică în noiembrie. Această comunicare va fi publicată pe lângă raportul de valoare al, al Comisiei și pe lângă studiul de valoare la care lucrează niște uh, uh firme externe. Acoperă perioada 2011 până în 2017, evaluează relevanța, coerența, eficacitatea, eficiența, corectitudinea, coordonarea, sustenabilitatea și plus valoarea adusă de Uniunea Europeană acestui cadru. Analizează realizările și provocările cu care se confruntă acest uh, cadru și va pregăti calea unor posibile propuneri de măsuri politice după 2020. Am încercat din răsputeri să avem o evaluare onestă și transparentă care poate fi folosită ca o, ca o dovadă concretă, ca un punct de plecare pentru activitățile noastre viitoare. Și mesajul pe care îl transmit astăzi se bazează pe concluziile preliminare ale acestei evaluări care ne atrag atenția asupra necesității de a concentra și mai mult uh, uh, combaterea antigipsismului, care să meargă mână în mână cu o includere socioeconomică. economică cerem un portofoliu clar de obiective de integrare a romilor, însoțiți de indi- indicatori robuști care să permită o monitorizare. Cerem de asemenea o reîntărire a parteneriatului civil. Evaluarea sugerează că evaluarea, um, că evaluarea obiectivelor cadru ar fi putut să fie mai puternică, să fim, am fi putut să fim mai ambițioși în domeniul educației. Obiectivul specific de nediscriminare al, al uh, romilor ar fi trebuit să se concentreze mai bine pe lupta împotriva antigipsismului și să acordăm atenție mai mare unor subgrupuri din rândul populației uh, rome, uh, femeile, minorii romii care sunt resortisanți ale unor, ale unor state terțe. Domnul și domnilor, evaluarea noastră ne sugerează că avem nevoie de o abordare mai uh, concentrată asupra nediscriminării și antigipsismului, așa cum ne-au indicat și discuțiile pe care le-am purtat săptămâna trecută cu ocazia platformei europene dedicate incluziunii romilor, la care știu că unii din, dintre dumneavoastră au participat și care s-a uh, concentrat pe inegalitate din, punct, uh, din punctul de vedere al accesului la uh, Uh, case și la accesul la servicii de bază peste tot în uh, statele membre ale Uniunii Europene. Mie mi s-a părut că discuțiile de pe platforma respectivă au fost foarte importante, ne-au arătat care este calea pe care trebuie să o urmăm și că trebuie să lucrăm mai mult în acest domeniu. Ținând seama de toate aceste chestiuni și gândindu-mă la procesul de reflexie dedicat perioadei de după 2020, vă mulțumesc pentru reuniunea de astăzi Uh, de care vom ține cont uh, în finalizarea acestei valori și um, mă bazez de asemenea pe sprijinul dumneavoastră viitor. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru toate aceste contribuții. Uneori, când discutăm despre antigipsism, știu că unii dintre cetățenii îmi spun, dar știți că există mulți oameni care nu se simt integrați, simt că nu fac parte din societate și că dar rezoluțiile adoptate de Parlamentul European arată cu toată claritatea că romii sunt cei care au, au făcut obiectul unor discriminări deja de secole și trebuie să discutăm despre uh, discriminare, de violență, uneori chiar și de crime și ținând seama de faptul că discriminarea și excluziunea socială continuă și acum în secolul 21, devine foarte clar că a venit momentul să trecem la acțiuni a venit momentul nu doar să adoptăm rezoluții, nu doar să punem la dispoziție fonduri, ci să trecem la fapte. Și aș dori să mulțumesc uh, primilor, primelor oratoare pe care le-am avut astăzi. Și, dragi colegi, înainte să trecem la următoarea parte a reuniunii noastre, Aș dori să vă spun că nu am prevăzut întrebări și răspunsuri după această parte introductivă. Și aș trece la următoarea parte a reuniunii noastre, pentru care ar trebui să fiu înlocuită de un alt coleg, însă ce pot să vă spun de pe acum că uh, reuniunea este prevăzută să dureze până la ora 18 și uh, interpreții ne-au spus că își vor înceta uh, serviciul de interpretare la orele 18 și aș dori să vă aduc aminte că ar trebui să uh, respectăm și drepturile uh, lucrătorilor în general, deci nu putem să depășim orele 18. Mulțumesc din nou uh, vorbitoarelor care trebuie să ne părăsească aici de la prezidiu. Nu cred că ar trebui să mai pierdem uh, să mai pierdem timp pentru că nu vom mai avea interpretare după orele 18 și înainte să fiu înlocuită, permiteți-mi să vă prezint prima parte a reuniunii noastre care va discuta includerea romilor și drepturile fundamentale. Și înainte de a da cuvântul uh, invitațiilor noștri, permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre cum va fi organizată dezbaterea uh, de astăzi și următorii uh, vorbitori sunt invitați să vină aici la prezidiu. Dezbaterea se va desfășura respectând următoarea formulă. Vom da cuvântul în mod alternativ la doi membri ai Parlamentelor Naționale și un, unui membru al Parlamentului European până când vom fi epuizat lista vorbitorilor membrii parlamentelor naționale care doresc să ia cuvântul sunt rugați să completeze formularul pregătit în mod special pe, pe care să-l dea ușierilor care îl vor aduce la podium. Lista vorbitorilor va fi întocmită pornind de la aceste formulare, respectându-se ordinea primirii acestor formulare eurodeputații pot să uh, își manifeste dorința de a interveni, uh, semnalizând acest lucru persoanei care prezidează reuniunea. Și acum m-am pierdut puțin în notițele pe care le-am. Trecând la prima parte a ședinței, aș invita în primul rând pe raportoarea noastră, doamna Post, care s-a ocupat de raportul pe anul 2017, includerea romilor și drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Ne va prezenta chestiunile principale ale acestui raport și înainte de a da cuvântul Sorai, spun bun venit și uh, președintelui Comisiei uh, Libe care uh, va prelua conducerea lucrărilor de acum înainte. Thank you very much. And thank you, Birgit, for, your, for chairing this uh, event this uh, Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ați prezidat acest eveniment până acum. Bună ziua, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Mă bucură să vă văd uh, pe toți astăzi aici. E o zi importantă. Permiteți-mi, drept urmare, să mulțumesc și oaspeților um, care ni s-au alăturat din Parlamentele Naționale pentru că um, au găsit timpul necesar să participe la această reuniune interparlamentară de astăzi. Permiteți-mi să mă introduc pe scurt, după cum ați auzit, deja mă numesc uh, Soraya Post, sunt un membru al uh, Partidului Inițiativei Feministe din Suedia, am fost raportor pe acest raport, aspectele care țin de drepturile fundamentale legate de includerea romilor și combaterea antigipsismului, subiectul și reuniunii noastre de astăzi. Prin acest raport, eu am dorit să arăt că romii nu, au, nu se bucură de drepturile fundamentale datorită antigipsismului, o formă specifică de rasism îndreptată potriva uh, romilor, care deja de secole s-au confruntat cu uh, persecuția, au fost uh, țapi ispășitori, au fost uh, victimele uh, unei sărăcii lucii. Și antigipsismul uh, susține că romii ar fi inferiori, că nu doresc să uh, țină pasul cu restul oamenilor, că nu ar fi cetățeni buni ai țărilor unde trăiesc de secole. De secole. Anti, Gipsismul înseamnă toate acțiunile bazate pe aceste uh, credințe. Acest fenomen poate să aibă diferite forme. O sterilizare forțată a femeilor, discursuri care instigă la ură din partea politicienilor, forță excesivă folosită de forțele de poliție, segregare în școli, când vine vorba de case și așa mai departe. Poate avea și forme mai uh, subtile de neglijare intenționată um, prin programe ca Discover UE, uh, uh, care oferă, de exemplu, bilete libere de tren tinerilor uh, până la 18 ani. Să ținem seama de faptul că nu se ține cont de alte aspecte, uh, tinerii rom sunt uh, excluși de la participarea la acest program. Există um, programe care nu sunt deloc adresate romilor nu, acestea nu pot funcționa acolo unde nu este apă, nu pot funcționa acolo în casele unde nu există curent electric, nu pot funcționa în zonele care nu sunt conectate de uh, mijloace de transport. Și există foarte multe așezări ale romilor care nu se bucură de aceste facilități principale de bază. Din păcate, putem să vedem cu toții că prăpastea între romi și ceilalți este tot mai adâncă în, din, în toate domeniile vieții. Ar fi suficient să examinăm ultimul raport al, al Agenției pentru Drepturile Fundamentale din Uniunea Europeană, FRA. 63% din tinerii rom nu au un loc de, de muncă. Nici măcar nu participau, nu erau incluși în sistemul Uh, educațional sau urmau vreo ucenicie, în comparație cu media de 12% pentru aceeași uh, grupă de vârstă, 63% în comparație cu 12%. Fiecare a treia gospodărie romă uh, nu are apă curentă. Um, de asemenea, lipsesc toaletele, acea una din cinci uh, case ale romilor nu are, uh, nu are acoperișul reparat sau are ferestrele sparte. Unul din, uh, rom, unul din trei romi s-au, s-a confruntat cu o formă de um, hărțui, hărțuire și de violență fizică motivată de antigipsism. Deseori aud că romii nu ar dori să se integreze, că nu ar dori să muncească că ei sunt de vină pentru situația în care se află. Și aș dori să menționez aici pe președintele Milos Zeman, președintele Republicii Cehe, care în urmă cu câteva săptămâni a spus că uh, romii sunt lene și că ar trebui să fie bătuți. Aș dori însă să vă asigur de două lucruri. În primul rând, nimeni nu-și dorește să fie sărac, să fie exclus, nimeni nu-și dorește să nu participe. Și în al doilea rând, E sfârșietor să auzi pe parcursul întregii tale vieți că ești mai puțin valoros decât ceilalți uh, cetățeni ai țării, că ești un cetățean de mâna a doua și cred, credeți-mă, ni se readuc aminte aceste lucruri în fiecare zi. Am, uh, am, am reușit, am, am încercat să mă recunosc, să mă autorecunosc ca un cetățean de primă mână. Încă nu am reușit în totalitate. Am 62 de ani și, nu știu, 50, 50 de ani, 55 de ani m-am considerat a fi un cetățean de mâna a doua, pentru că așa eram percepută de uh, societate. Mi-am adus contribuția acestei societăți într-un mod egal? Nu, pentru că nu mi s-a permis. Pentru că nu eram un cetățean de prima mână. Doream să îmi aduc contribuția societății? Da. Și când am început să fac acest lucru, am putut să mă bucur de țara mea, am putut să mă bucur de democrația pe care avem, am putut să manifest dragostea față de concetățenii mei și aici, în Parlamentul European, mă simt respectată ca un cetățean uh, normal, de primă mână. Însă a fost o cale foarte dificilă și nu toți au reușit să o parcurgă. Însă ce doream să vă spun este să nu credeți că nu am dorit să muncim, că nu am dorit să ne aducem contribuția. Ne temem însă și există, din păcate, o lipsă profundă de încredere și deseori majoritatea ar trebui să întindă o mână uh, pe care să o apuce minoritatea. În raportul meu nu cer nici mai mult, nici mai puțin pentru rom, cer același lucru, același tratament și pentru rom și pentru cei care nu sunt rom. Doresc să trăiesc într-o societate egală, în care suntem, uh, în care ne naștem cu toții liberi și putem trăi în demnitate. Trebuie să uh, garantăm egalitatea în fața legii pentru toată lumea, să garantăm nediscriminarea în toate domeniile vieții și să lucrăm împreună la construirea încrederii, pentru că în lipsa încrederii nu vom avea niciun viitor. Eu sunt convinsă că antigipsismul este cauza profundă a uh, lipsei teribile de încredere din uh, societățile noastre de astăzi și cred că ar trebui să începem prin uh, crearea unor comisii de reconciliere în statele membre. Trebuie să înțelegem cu toții prin ce au trecut romii în ultimele decenii și în ultimele sec- secole Trebuie să înțelegem cu ce atrocități ne confruntăm chiar și în zilele noastre. Să trăiești în excluziune îți afectează imaginea de, de sine. Se um, afectează modul în care îți privești vecinii și te afectează și în modul în care te privești uh, personal și îți, uh, uh, îți evaluezi capacitățile. Romii au fost uh, persecutați de toate statele europene, au, fost, au făcut obiectul Holocaustului în cel de-al doilea război mondial, femeile rome au fost sterilizate, uh, forțat, uh, co- copiii sunt segregați în școli și nu discutăm de, de istorie, este ceva ce se întâmplă în continuare. Copiii noștri sunt considerați a fi um, insuficient dezvoltați mental și trebuie să fie educați uh, separat. Dacă aceste fapte nu vor ajunge în cărțile de istorie studiate de toți elevii, dacă nu se discută în mod public de toate aceste adevăruri, nu putem, uh, nu putem crea punți adevărate între comunitatea Roma și întreaga comunitate. Tocmai de aceea v-aș ruga să începem să creăm aceste puncte, să creăm comisiile dedicate adevărului și reconcilierii în toate țările. Și după o lungă întârziere, cred că politicienii trebuie să-și asume aceeași responsabilitate pentru toți cetățenii uh, romi. La acest lucru mă refer când merg în delegații mm, diferite, în vizite în diferite municipalități. Liderii nu-i privesc pe romi așa cum îi privesc pe ceilalți cetățeni. Nu este atât de important ca copiii rom să meargă la școală, nu este atât de important ca romii să aibă acces la apă. Sunt obișnuiți cu asemenea chestiuni, face parte din cultura lor. Nu, nu este adevărat. Este restul societății impune această situație romilor și este o rușine că asemenea situație există în continuare în Europa, pentru că uh, romii ar trebui să fie considerați a fi cetățeni și ar trebui să uh, țină de responsabilitatea noastră a tuturor celor prezenți aici. Să nu ne aducem uh, aminte de ei doar atunci când au loc uh, alegeri, când ne trebuie un, să găsim un țap ispășitor sau când ne trebuie votul lor. Ar trebui să ne rușinăm de toate aceste chestiuni și dacă vom continua cu ele, discursele care instigă la ură ne vor contamina în continuare societățile și vor submina uh, societăți bazate pe, des, pe deschidere, pe valori democratice, pe valorile uh, regăsite în tratatele Uniunii Europene. Aș dori să vă mulțumesc celor prezenți astăzi aici și sper că atunci când vă veți întoarce acasă, vă veți asuma responsabilități totale față de toți cetățenii, indiferent de gen, indiferent de etnie, indiferent de orice alte criterii. Romii contează și aș dori să mulțumesc colegilor care mi-au oferit sprijinul pentru acest raport de la bun început și care își asumă într-adevăr responsabilitățile față de toți cetățenii europeni. Mulțumesc! Thank you, Soraya. That, that's a very powerful speech. Mulțumesc, Soraya. Un discurs foarte puternic care reflectă poziția Parlamentului. Și acum are cuvântul domnul Dimitra Copulos, șeful Departamentului Egalitate și Drepturi la, în cadrul FRA, care va prezenta principalele concluzii în ceea ce privește antigipsismul ca barieră în calea includerii romilor. Aveți cuvântul, domnule Dimitra Thank you very much, Chair. And thank you for inviting our agency to the... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc pentru că ați invitat agenția la o reuniune așa de importantă. E foarte important să partajăm întotdeauna acest timp cu membrii Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale. Oferă o bună ocazie pentru a face un inventar al situației actuale față de 2011 și cadrul european care a plasat uh, includerea romilor pentru prima dată în, rândul, în cadrul cu drepturilor fundamentale, cu trimiteri directe la tratatele europene și la Carta UE pentru drepturile fundamentale. S-au spus aici care au fost recomandările Consiliului din decembrie 2013 privind uh, măsurile efective de integrare a romilor în statele membre. O să citesc o frază din acele recomandări care arată că mult rom din Uniune se mai confruntă cu sărăcie, excludere socială, discriminare și bariere în calea drepturilor lor fundamentale, ceea ce îi lasă vulnerabili în fața exploatării lucru care nu este valabil uh, prin definiție. Grupul romilor devine vulnerabil atunci când se confruntă cu sărăcia, excluziunea socială și, cum ați mai auzit, prejudecăți și antigipsism. Măsurile de politici recomandate de către Consiliu prevăd măsuri pentru a combate discriminarea și prejudecățile împotriva romilor și Agenția Europeană FRA a efectuat o serie de activități de colectare de date și probe prin studii pe scară largă pe care le-am efectuat din biroul nostru din Viena și prin vizite pe teren în comunitățile locale pentru a vedea cum măsurile de includere ale romilor sunt implementate sau nu pe teren, eficient și efectiv. În acest sens, noi avem o funcție de promovare, adică privim de sus lucrurile, să vedem ce se întâmplă în UE, încercăm să găsim uh, dovezi comparabile între țări, dar facem vizite și pe teren pentru a înțelege ce funcționează și ce nu în ceea ce privește includerea romilor. Avem recomandările Consiliului din 2018. Datele pe care le colectăm arată că Uniunea noastră reprezintă una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii și totuși romii nu sunt tratați egal, subminând astfel coeziunea socială, competitivitatea și generând costuri mari pentru societatea europeană până la urmă. Și cea mai uh, îngrozitoare formă de antigipsism și anume infracțiunile și hărțuirile motivate de ură, cum ați auzit, continuă să existe. Reprezintă o barieră formidabilă în calea eforturilor de includere a romilor, asta trebuie să fie clar de la început, ori de câte ori guvernele europene creează strategii și măsuri nu funcționează dacă nu implementează și măsuri pentru a face față discriminării, sărăciei, pentru că măsurile de includere singure neînsoțite nu vor funcționa. Nu o să repet cifrele pe care vi le-a dat Soraya. Ce ni se pare uh, îngrozitor este faptul că 4% din cei pe care i-am intervievat, și vorbim de un eșantion aleatoriu de romi din 9 state membre, s-au confruntat cu violență motivată de ură. Dacă încercăm să extrapolăm, vedem că e vorba de sute de cazuri care ar trebui să fi fost înregistrate, raportate, anchetate și urmărite în instanță chiar de autorități. Ceea ce nu s-a întâmplat pentru că uh, cei care au trecut prin astfel de situații au ales în um, două, în um, raport de două treimi să nu raporteze uh, poliției. Deci trebuie să mai fie făcute multe lucruri care să permită romilor să raporteze astfel de cazuri. Prejudecățile influențează șansele la viață. Toți tinerii din noi se confruntă cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă, ați auzit procentajele, și proporția de tineri este mult mai mare decât cea a populației generale, în ciuda faptului că există mari resurse din fondurile structurale și de investiții disponibile, dar nu întotdeauna utilizate pe deplin. Analiza noastră ne arată că problema locuințelor e un factor important care influențează Uh, șansele acestor oameni în viață, care, dacă trăiesc într-o zonă segregată, în locuințe inadecvate și supraaglomerate, în analiza noastră statistică, asta este însoțită de două variabile. Neparticiparea la educație și la locuri de muncă un număr mare de rom continuă să locuiască în, servi, în condiții care se numesc o lipsă severă de locuință, conform Eurostat. În România, de exemplu, 68% încă nu au apă la robinet în casă. Zeci de ani noi am considerat și considerăm, sper, noi cei de aici, că acesta este un lucru care se înțelege de la sine. Doamnelor și domnilor, în vara viitoare, guvernele europene vor discuta cu omologii lor de la Națiunile Unite din New York progresele înregistrate pe baza uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă Agenda 30 pentru dezvoltarea, eliminarea inegalităților în și între țări. Ar fi foarte important să recunoaștem că la nivel global, raportul tinerilor rom din UE, una dintre cele mai bogate regiuni de pe planetă, care nu participă nici la educație, nici la locuri de muncă, se apropie de homologii uh, lor în țări sărace, Honduras, Yemen, Trinidad, Tobago și Samoa. La nivel global, proporția romilor, de exemplu în România, țara cu cel mai mare număr de romi din UE, care se bucură de acces la apă este foarte similară cu cifrele pentru Bhutan, Ghana și Nepal. Aceste cifre uh, destul de dure nu sunt întâmplătoare. Cum am auzit aici, sunt rezultatul unor dezavantaje istorice și a discriminărilor persistente. 2019 este un an alt important, este un an important din alt motiv. Reprezintă 50 de ani de când Adunarea Consiliului Europei are exprimat în recomandarea 563 preocuparea sa față de eșecul în implementarea prevederilor pentru rom. Cu 50 de ani în urmă, o jumătate de secol și asta este trist pentru că într-o Uniune Europeană care se mândrește că este un far pentru întreaga lume, ne-am așteptat ca guvernele să nu tolereze antigipsismului și că vor implementa politici pentru a produce diferențe tangibile și măsurabile în viața romilor. Ce putem face? De regulă spun că trebuie să perseverăm, nu putem să ne oprim pentru că au trecut 50 de ani și aici Parlamentele naționale și europene au un rol important de jucat și o răspundere comună. Trebuie de asemenea să le reamintim guvernelor să recunoască impactul antigisismului care subminează investițiile consistente în includerea romilor. Trebuie să insistăm să implementeze pe deplin recomandările Consiliului. Trebuie să facem asta întâi de toate asigurându-ne că există o bună coordonare la nivel național. Și aici aș vrea să aplaud Comisia pentru Dezvoltare, care deja din 2012 a creat o rețea de puncte de contact național rom, care se întâlnesc frecvent, partajează experiențe și informații. Se întâmplă asta la nivel național, știu că există o țară, țara din care vin eu, face eforturi pentru a dezvolta astfel de rețele la nivel național, astfel încât investițiile în includerea romilor la nivel municipal și local, unde contează, să fie mai eficientă și mai eficace. Trebuie să ne convingem guvernele că trebuie să se implice în politici de reducere a sărăciei, care includ protecție socială și măsuri active pe piața muncii, folosind potențialul de plin al Fondului European de Investiții Structurale în următoarea perioadă financiară și Fondul pentru Ajutorul European pentru cei mai de defavorizați. Trebuie să eliminăm segregarea și să promovăm acces nediscriminant la locuințe sociale. Asta este un lucru foarte important, asigurându-ne că romii nu mai trăiesc în așezări uh, izolate și că pot avea acces uh, de plin la infrastructură și utilități publice. Doamnelor și domnilor, o mare oportunitate ne așteaptă. Cadrul 2011 se încheie în 2020 și UE în curând îl va revizui. Analiza noastră arată foarte clar că procesul includerii romilor nu poate continua cum s-a făcut până acum. E nevoie de o dezbatere onestă și deschisă privind eșecurile și angajamente politice reînnoite pentru a îndeplini promisiunile inițiale ale cadrului UE de a produce schimbări tangibile pentru romi. Mulțumesc! Thank you very much. Then our next speaker. Mulțumesc. Mac of the Central Domnul Jonathan Mack din Consiliul Central din, într-un oraș din Germania care îl care îl înlocuiește pe domnul Romani Ros, președintele acestui centru german pentru Sinti și Romi. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, domnul Roza a avut un accident, își cere scuze că nu poate fi aici și o să prezint eu această prezentare în numele lui. Stimată doamnă președinte, stimați membri, domnilor și domnilor, dați-mi voie să mulțumesc Comisiei Libe pentru această inițiativă minunată de a discuta lupta împotriva antigisismului și respectul pentru drepturile fundamentale ale cetățenilor Sinti și Roma cu membrii Parlamentului din întreaga UE. Parlamentul European în 2017 are un act uh, fundamental pentru Sinti și Roma din Europa. Și aș vrea să-i mulțumesc doamnei Soraya Post pentru ce a făcut pentru a ajunge la un astfel de consens și la o alianță pe acest subiect. Pentru prima dată, antigipsismul în Europa a fost abordat ca fiind cauza urii, violenței, discriminării și excluderii sociale, care are impact direct asupra unor mari părți din minorități. Ca și antisemitismul, antigipsismul își are rădăcinile adânci în istoria Europei se manifestă ca o prejudecată rasială în rândul populației, ca dezumanizare, ca violență de rasă, și rasism structural în multe uh, structuri ale statelor europene. În această formă specifică, antigisismul împiedică participarea egală a Sinti și Roma în aproape toate zonele vieții sociale. Dacă vorbim despre situația locuințelor dezolantă sau de mm, situația proastă la nivelul educației și în special segregarea romilor în educație, trebuie să înțelegem că aceste dezavantaje bine documentate sunt ceea ce sunt, și anume rasism materializat. În multe țări europene, uh, romii sunt uh, tratați prost și stigmatizați și sunt numiți probleme sociale. Guvernele prin strategiile lor antisărăcie, încearcă să rezolve această problemă ignorând și negând antigipsismul de la baza lor, care contribuie la refacerea acestui ciclu al rasismului. Victimele rasismului social sunt adesea arătate cu degetul pentru situație. Evaluarea recentă din strategia cadru pentru romi arată că mecanismele antigipsismului sunt, trebuie combătute dacă vrem ca programele antidiscriminare și includere să fie un succes. Lupta împotriva antigipsismului este întâi de toate nu răspunderea minorității propriu-zise. Este sarcina majorității societății și a instituțiilor sale. Este sarcina instituțiilor europene și a statelor europene, pentru că Sinti și Romii sunt cetățeni egale ai țărilor uh, lor. Putem vedea progrese semnificative în dezbaterea politică pe antigipsism în același timp. Respingerea Sinti și romilor în rândul populației este extremă, așa cum am văzut în uh, studiile făcute de FRA. Această respingere alături de creșterea naționalismului extrem în ultimii ani mm, capătă forme din ce în ce mai violentă și amenință tot mai mult minoritatea romă în aproape toate țările europene. În Germania, precum și în Europa, Sinti și Roma se confruntă cu violențe tot mai mari. Cu o săptămână în urmă, un băiat Gosco de 17 ani a fost omorât în Montana, Bulgaria, în timp ce strângea fânul cu bunicul său. În Berlin, un bărbat a împușcat niște copii romi în casa învecinată. Lista cu astfel de situație e lungă. Forțele legii și judiciare trebuie să investigheze și să urmărească în instanță aceste cazuri și să identifice motivele antigipsiste de violență de gen violență bazată pe ură. Domnul Matteo Salvini din Italia vrea să inițieze o înregistrare specială a cetățenilor Sinti și Roma pentru a elimina granițele dintre statul de drept și statul italian. În primul rând, am avut expulzarea migranților sau urmărește expulzarea migranților din Italia și apoi identificarea cetățeniei. Din păcate, Ministerul de Interne din Italia a declarat că aceste măsuri vor fi aplicate. În Duisburg, primarul a lansat o discuție animată referitoare de uh, abuzarea sistemelor sociale și a spus că traficanții uh, de ființe umane aduc rom din România în Duisburg și apoi a spus în public de mai multe ori, și aici citez, trebuie să am de-a face cu oameni care, dis- care distrug întregi străzi și uh, uh, agravează problema șobolanilor. Toți cei care au studiat istoria Germaniei știu că naziștii au propagat sistematic această imagine a șobolanilor când vorbeau de evrei. Această asociere între problema șobolanilor și acuzații împotriva minorităților dă naștere la ură în rândul societății și fac ca Sinti și Roma să fie ținta uh, antigipsismului. Doamnelor și domnilor, nu putem vorbi de antigipsis fără să ne gândim în primul rând la forma sa cea mai extremă și radicală de exterminare a 500.000 de mii de sinti și romani în Holocaust. Statul național colectiv și individual a negat dreptul la existență pentru membrii minorității noastre pe baza unei ideologii rasiale inumane, doar pentru că acei oameni au fost născuți sinti sau romi. Există o serie de legi faimoase din 36 aplicate evreilor și romilor și asta aduce la pro, un proces de lipsire de drepturi și uh, până la urmă la exterminarea tuturor, uh, sau s-a intenționat exterminarea tuturor romilor și evreilor în Europa. Uh, a durat 10 ani până când guvernul german a recunoscut situația aceasta prin care au trecut romii în 1982 ca urmare a activității de sprijinire a drepturilor civile de romi. Recunoașterea Parlamentului European în 2015, acum trei ani, a fost un pas istoric pentru minoritatea noastră. Rezoluția aceasta a Parlamentului a numit 7 august ca um, Ziua Europeană pentru Holocaustul împotriva romilor și cere tuturor statelor europene să recunoască genocidul. Mai există și alte situații pozitive în lupta împotriva antigipsismului. Pe baza unei moțiuni de rezoluție în uh, Parlamentul German, Guvernul Federal se va reuni în, cuvânt, în curând și va numi un comisar uh, pentru antigipsism, așa cum se cere de altfel în Germania de mai mulți ani și această structură va încerca să identifice uh, cauzele, manifestările antigipsismului în Europa și va crea și antistrategii, contrastrategii apoi trebuie să prezinte un parlament, în Parlament un raport pe baza căruia uh, Guvernul Federal va implementa aceste strategii. Există un buget de deja 500.000 de euro alocat pentru comisia aceasta de experți pe 2019 și salutăm faptul că Guvernul Federal a investit în fiecare an mai multe milioane de euro pentru educație civică în ceea ce privește antigipsismul în ultimii ani. În plus, un prim centru de cercetare în antigipsism a fost creat de curând la Universitatea din Heidelberg. Parlamentul European și rezoluția sa din uh, octombrie 2017 recomandă ca statele membre să creeze astfel de comisii de experți pe antigipsis la nivel național, comisii pentru adevăr și reconciliere se numesc, uh, și inițiativele acestea vă rog să le discutați în parlamentele naționale. Conferința de astăzi ne arată că lupta împotriva antigipsismului a ajuns și pe agenda politică. Acest eveniment este o continuare a primei noastre conferințe internaționale pe antigipsism, care a avut loc în 2016 în biroul federal din um, Berlin împreună cu OSCE, Consiliul Europei și Parlamentul European. La conferință s-a discutat despre rolul important al liderilor politici în lupta împotriva anticipsismului. La această conferință a fost lansată o inițiativă de construire a unei coaliții internaționale parlamentare pentru combaterea antigipsismului. Ar fi important dacă conferința noastră de astăzi ar putea duce mai departe ideea unei astfel de coaliții pentru a reuni membrii parlamentelor naționale, adunări parlamentare ale Consiliului Europei și OCDE și Parlamentul European. Domnilor și domnilor, evoluția către Europa democratică, democrația în care trăim în prezent, nu se înțelege de la sine. Antigipsismul, ca și antisemitismul, vizează în special cetățenii sinti, rom și evrei, dar, de fapt, reprezintă un atac asupra democrației, statului de drept și valorilor europene. Mai presus de toate, prin urmare, antigisismul în Europa trebuie să fie interzis, sancționat și combătut în mod consecvent. Pentru asta e nevoie de implicarea noastră a tuturor și de aceea noi așteptăm din partea Comisiei Europene și a statelor membre ca lupta împotriva antigipsismului să devină o parte integrantă a tuturor politice și, și de aceea să fie un centru al strategiei pentru romi după 2020. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Mac. Avem acum posibilitatea de a auzi punctele de vedere ale membrilor parlamentelor naționale. Îi dau cuvântul lui domnului Thomas Hammerberg din Parlamentul suedez, Riksdag, din Suedia. Aveți 10 minute la dispoziție, după care Membrii parlamentelor naționale aflați în sală vor putea să se înscrie la cuvânt, vor putea interveni și dacă nu acum, atunci în cea de-a doua sesiune. Vă rog, domnule Hammerberg, nu pretind că îi reprezint pe toți parlamentarii din Europa, dar cred că această conferință are o importanță reală și este și logic ca Europa să fie în linia întâi a combaterii antigipsismului, fiindcă este o problemă în bună măsură paneuropeană. Însă acțiunea reală are loc la nivel local. Câțiva ani, și acum câțiva ani deja, am fost uh, membru al Comisiei pentru Drepturile Omului din, din Consiliul Europei. Și una dintre impresiile care mi-au rămas a fost că problema aceasta nu s-a soluționat în țările europene. Ba chiar în majoritatea lor a fost chiar un eșec răsunător. Mă refer la combaterea antigipsismului. Și a venit momentul să ne ocupăm de asta. Am ascultat statistici, cazuri care s-au prezentat aici. Din păcate, ele reflectă situația reală. Voi încerca să mă refer la câteva acțiuni pe care sper că parlamentele naționale le vor lua în încercarea de a curăța Europa de această discriminare rușinoasă a uneia dintre cele mai mari populații de pe continentul nostru. Vorbim de 800 de vorbim despre 800 de milioane de europeni și 12 milioane de, din această populație. Și cred că primul punct este să recunoaștem că asta e o problemă și trebuie să ne o asumăm și să o trecem pe ordinea de zi a priorităților noastre. Apoi trebuie să avem o discuție lucidă. Dar nu putem să facem acest lucru fără să clarificăm istoria. De aceea e foarte importantă aici investigația comisiei. Am reușit să conving autoritățile suedeze să înceapă să se ocupe de așa ceva și le-am arătat că impactul relației dintre populația majoritară și populația romă din Suedia s-a îmbunătățit semnificativ. Mai sunt probleme, probleme de încredere, dar a început un dialog și asta deja e un lucru important. Urmă următorul lucru pe care trebuie să-l facă autoritățile este să înființeze o comisie care să se ocupe nu doar de uh, istorie și de încălcările trecute, ci și la, să, se, să se ocupe de actuala populație romă, de comunitatea romilor din prezent, cu experți din această comunitate, dar și experți din alte părți ale societății și împreună să se adune și să elaboreze un raport în legătură cu ce ar trebui făcut acum, așa încât antigipsismul să dispară. Trebuie implicată însă populația romă într-o discuție reală despre ce anume trebuie făcut. Experiențele au fost atât de bune încât aș recomanda ca și alții să se inspire de la noi. e important să avem în vedere ce anume trebuie făcut în cazuri concrete. Avem un caz foarte grav care a fost adus la lumină de presă în legătură cu poliția dintr-o anumită parte a Suediei, care a înregistrat și continuă să înregistreze populația romă doar în baza etniei. Simplu fapt că sunt romi îi face pe acești polițiști să înregistreze în registre speciale, cu familii cu tot, E vorba deci de populația romă. Și asta a dus la o puternică nemulțumire din partea romilor. Păi cum adică poliția ne înregistrează numai în baza etniei? Ce-am făcut ca să ne înregistreze poliția, ne spun ei. Și atunci se transmite un mesaj politic foarte puternic ca să ne asigurăm că acest lucru i-a sfârșit și că nu mai apar și în alte părți cazuri similare de înregistrare, nici acum și să sperăm nici în viitor. Dar cred că e foarte important să se reacționeze imediat la problemele identificate, problemele reale din prezent. Și de aceea cred că ar trebui să fie prioritare acțiunile ombudsmenilor din toate statele europene, care să se ocupe de problema antigipsismului și de problema discriminării împotriva romilor cu toată seriozitate. În unele state membre așa se și întâmplă, se ocupă ombudsmanul de uh, problemele acestea cu toată seriozitate, în altele mai puțin. romii trebuie să înțeleagă și să simtă, să știe că au unde să se plângă în cazul în care sunt discriminați. O altă problemă, sistemul judiciar. Atunci când are în față, când îi se aduce la cunoștință o infracțiune cauzată de ură împotriva unor migranți rom, de exemplu, dacă victimele s-au adresat poliției și spun poliției, uite ce mi s-a întâmplat, constată că aproape niciodată poliția nu se apucă să facă o anchetă serioasă, o investigație serioasă și în foarte puține cazuri situațiile respective, încălcările respective sunt, ajung în instanță și sunt și pedepsite. În majoritatea cazurilor nu se întâmplă așa și atunci romii trag concluzia că nu are niciun rost să te mai adresezi poliției. Și apare aici, încă o dată, problema neîncrederii. Concluzia așadar este că trebuie luate cu foarte multă seriozitate aceste sesizări din partea romilor. Încă o chestiune. Anumiți profesioniști care, prin natura meseriei lor, intră mai des în contact cu populația romă, trebuie să aibă o anumită educare în legătură cu cultura romilor, cu populația aceasta, cu comunitatea lor. Este valabil pentru polițiști, pentru uh, profesori, învățători, pentru uh, cadrele medicale și așa mai departe. Lucrul ăsta ar putea să ajute la percepția romilor percepția cu privire la romii a societății, să le arată oamenilor că și ei știu ceva despre comunitatea aceasta. Ca să nu se lărgească această prăpastie a neîncrederii. Aici sunt multe de făcut. Sigur că sunt și alte lucruri de făcut. De exemplu, problema cetățeniei, chiar și cărțile de identitate banale, ca romii să aibă cărți de identitate și să se poată identifica. E o problemă care apare. Uneori romii nu sunt înregistrați încă de la naștere ceea ce este scandalos. Sunt oameni în Uniunea Europeană care s-au născut și trăiesc pe continentul nostru de foarte multă vreme și încă n-au cetățenie. Există așa ceva în unele părți ale Europei. Cred că trebuie să analizăm mai îndeaproape și problema educației în majoritatea țărilor. Încă mai sunt probleme. Romii sunt uh, uh, incluși în clase dedicate comunităților pentru simplu motiv că sunt romi. Nu. Trebuie ca romii să fie incluși în sistemul de educație generală. Apoi, reprezentarea politică, altă problemă. Sunt foarte, foarte puțini romi care fac parte din parlamentele naționale, ceea ce reflectă încă o dată prăpastia dintre politică lumea politică și realitatea comunității rome. Și aici mesajul acesta trebuie adresat direct partidelor politice. Trebuie să ne asigurăm că romii au acele competențe care să le permită să participe cu competență la viața politică. Însă aș vrea să mai subliniez că orice măsură întreprindem ea trebuie să se realizeze în colaborare, împreună cu comunitatea romă. Orice facem pentru ei trebuie să se facă împreună cu ei. Alpinteri nu are legitimitate democratică. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și mă gândeam eu că știu, cunosc numele dumneavoastră, dar nu-mi dădusem seama că v-ați început o a doua carieră ca membru al Parlamentului. Mă bucur să vă reîntâlnesc și acum trecem mai departe la deschiderea dezbaterii pentru intervențiile din partea parlamentelor naționale. Mă uit la colegii din Parlamentul European. Doriți să interveniți amândoi? Bun. Începem însă cu doi membri Domnul Moncino Martinovici, din Muntenegru, care va vorbi în limba muntenegreană, care nu este o limbă oficială pentru uh, serviciile de interpretare ale Parlamentului European. Uh, noi avem doar limba croată, deci va fi o provocare pentru interpreții noștri. Să vedem însă până unde reușim să mergem cu această provocare uh, intereuropeană cumva, suntem uniți în diversitate. Îi dăm cuvântul domnului Martinovici. micro is really crucial in this challenge. Dar în această provocare, fundamental e să aveți microfonul deschis înainte de toate. Right. Uvažena predsjedavajuća, Želim najprije da vas sve pozdravim i da pošaljem netople pozdrave iz Crne Gore. Mulțumesc! Aș vrea să vă salut pe toți călduros din Muntenegru. Am venit aici, în fața dumneavoastră, pentru a afla care sunt cele mai bune practici pe care, din care ne-am putea inspira și pe care le-am putea aplica și noi în țara noastră. Am auzit uh, ce au avut de spus invitați din Comisia Libe, care s-au și deplasat în țara noastră și am colaborat strâns cu domniile lor. Uh, noi suntem o țară mică, avem 680.000 de locuitori, din care 1% sunt romi. În ce privește grupurile vulnerabile ale societății noastre, romii în special, am vrea să vă împărtășim din experiențele noastre. Avem, din acest punct de vedere, o experiență bogată, fiindcă în ultimii 10 ani am pus în aplicare o serie întreagă de inițiative, mai ales după venirea unui număr mare de romi din țările învecinate în țara noastră. țara noastră a găzduit un număr mare de oameni foarte săraci, dar care au devenit parte integrantă a societății noastre, aplicând o abordare cuprinzătoare, inclusivă față de oamenii aceștia, oferindu-le alimente, locuințe și primindu-i în sânul societății noastre. Le-am dedicat o serie întreagă de activități, le-am oferit acces la educație, de la grădiniță până la școala gimnazială, liceu și chiar și universitate, deci învățământ superior. Avem în prezent 24 de studenți romi în uh, învățământul superior din țara noastră, Același lucru e valabil și pentru reprezentarea romilor în instituțiile publice. Rata de reprezentare a romilor în instituțiile publice din țara noastră crește pe zi ce trece și încercăm să-i implicăm pe romi în activități sociale, în viața politică și, în general, în societate. Încă un lucru interesant și cred că vrednic de remarcat îl reprezintă uh, serviciile de sănătate și ocuparea, unde se vede incluziunea romilor în toate aspectele vieții. Vrem să îi uh, facem să participe și la viața politică, lucru care este valabil atât la nivel local cât și la nivel național, mai ales în Parlamentul Național. Pe listele de, ale, la alegeri uh, uh, pe listele partidelor la nivel local există romi și ei sunt uh, luați în seamă în special la luarea deciziilor care vizează populația romă. Aș putea să vă spun mult mai multe, dar am să mă opresc aici, fiindcă îmi dau seama că n-am foarte mult timp la dispoziție. Dacă însă doriți, puteți analizați materialul pe care vi l-am pregătit și acolo veți găsi mai multe experiențe și lucruri interesante din care poate v-ați putea și dumneavoastră inspira, pentru că sunt inițiative bune. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult mi-a făcut plăcere să particip la această dezbatere și sper ca și eu să pot pune în aplicare în Montenegru bunele practici pe care le-am auzit astăzi. Mulțumesc foarte mult, domnule Martinovici. Am uitat să le spun colegilor care este timpul pe care îl aveți la dispoziție până la 3 minute în această primă rundă de intervenții. Nu trebuie neapărat să epuizați cele 3 minute, dar să știți că după 3 minute o să încep să bat cu ciocănelul. O să vă spun cine mai este pe listă ca să vă puteți pregăti. Domnul Marcelino, apoi Romeo Franz din partea Parlamentului European, apoi din Parlamente Naționale domnul Ivan Baicicai, domnul Predrag Bakovic, apoi din Parlamentul European Julie Ward și din Parlamentele Naționale domnul Felșco Caștaji. Apoi eu însăm și cu acestea închidem lista și ne întoarcem la următoarea rundă. Deci, doamna Catalina Marcelino din Portugalia. Bom dia a todos e a todas, boa tarde a todos e a todas. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua! Intenționasem inițial să intervin abia în a doua rundă de discuții, dar e foarte bine că îmi dați cuvântul și acum. Noi lucrăm în Portugalia la includerea uh, romilor. Avem o populație destul de importantă de romi în Portugalia, chiar dacă sensibil mai limitată decât în alte state membre reprezentate aici. Circa 50.000 de persoane fac parte din comunitatea romilor din țara noastră, este o comunitate expusă prin excelență discriminării, așa cum se întâmplă și în alte state membre. Încercăm să integrăm această comunitate în cadrul altor comunități din peninsula iberică. La noi situația e oarecum diferită decât în alte state din acest punct de vedere. În orice caz, strategiile din țara noastră sunt încă prea puțin ambițioase, Ea a fost, strategia a fost revizuită o strategie națională care își propune să se concentreze pe educație, un element cheie dacă vrem să mm, dăm mai multe șanse populației uh, romilor. Majoritatea acestei populații din țara noastră este compusă din tineri, deci trebuie să beneficieze de acces la educație pentru ca până vor ajunge la 40 de ani să fie de plin integrați în societate. Acum sunt din ce în ce mai mulți uh, tineri țigani în uh, uh, școli, mai mulți romi în școli, inclusiv în învățământul secundar, fiindcă în învățământul primar toți copiii din comunitatea romă se duc la școală. Am reușit să integrăm copiii din comunitățile rome, deci avem un program de succes din acest punct de vedere. Și acum în ce privește ocuparea, piața muncii, trebuie investit în piața muncii și în includerea romilor pe piața muncii. La fel, o problemă foarte importantă o reprezintă locuințele. Fondurile comunitare trebuie folosite la construirea de noi locuințe, fără de care municipalitățile nu au cum să rezolve problemele de locuințe cu care se confruntă romii. Acesta e mesajul pe care vreau să vi-l transmit. Și o ultima propoziție, problema participării la viața socială a comunității de romi. Trebuie ca ei să fie implicați. Trebuie făcut apel la simțul lor civic. Noi asta am făcut în Portugalia, avem și un program în parteneriat cu Consiliul Europei pentru a uh, stimula simțul uh, de uh, civic, al populației romilor, așa încât aceștia să participe în mod proactiv la societățile din care fac parte. Mulțumesc! Thank you very much, Ms. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Marcelino. Între timp, am primit mai multe solicitări de intervenții. Le-am notat. Domnul Romeo, Romeo Franță, recuntul. Stimate colegi, stimați colegi, mă numesc Romeo Franț, sunt o, pers- o persoană de origini uh, rome, Sinto, și mă bucură faptul că aici în Parlamentul European, în Comisia Libă, discutăm includerea uh, romilor și discutăm și subiectul antigipsismului din Europa. Mi se pare puțin uh, păcat că ne întâlnim uh, acum într-o joi după masă, moment în care majoritatea eurodeputaților pleacă, se întorc acasă. Este păcat, de asemenea, că prea puțini romi au fost, au fost uh, invitați să participe la acest eveniment care le este dedicat lor. Aș dori să discutăm mai mult despre realitatea cotidiană pentru romi. Antigipsismul împiedică uh, acces egal la educație, la servicii de, de sănătate uh, și la locuințe. Uh, antigipsismul este cea mai uh, puternică și cea mai veche formă de rasism uh, din uh, Europa. Trebuie să, trebuie să ne întrebăm de ce strategia de includere a romilor nu a funcționat. Cei vizați de această strategie, din păcate, nu sunt implicați pe, egal de, pe picior de egalitate în punerea în aplicare acestei, strate- acestei strategii. Deci, cei vizați de această strategie din nou se simt uh, excluși. Dacă este să ne uităm la Germania, guvernul federal german a decis ca o, că nu este nevoie de o strategie națională pentru integrarea uh, romilor, deși studii, există studii care ne demonstrează că uh, Uh, există deficiențe din punctul de vedere al acceptării de către întreaga societate a necesității includerii a uh, romilor, ceea ce nu face decât să blocheze asemenea proiecte de integrare. Dacă este să ne uităm la ce se întâmplă în uh, Ungaria, raportul adoptat în 2018 cu o mare majoritate de Parlamentul European demonstrează că elevii rom nu, au, nu se bucură de un acces egal la educație. Uh, Um, mulți elevi romi sunt puși în uh, școli speciale și într-un mod cu totul și cu totul uh, uh, eronat, se spune că nu uh, ar fi dezvoltați din punct de vedere mental suficient de mult. Segregarea nu face decât să permită um, abuzarea, exploatarea oamenilor. Și aș putea să vă dau o sumedenie de alte exemple care au un singur numitor comun. Uh, romii nu sunt tratați cu, uh, se, cu, cu seriozitatea necesară. Și dacă nu tratăm, nu, nu implicăm pe picior de egalitate cei, uh, pe rom, pe cei vizați, peste 20 de ani ne vom reuni din nou și vom fi confruntați cu aceeași problemă cu care, pe care o discutăm acum. Îți mulțumesc foarte mult, Romeo. Ișvan Baicai are cuvântul din Ungaria, vă rog. Köszönöm szépen a szót, nagy tisztelettel köszöntöm az elnökséget, minden kedves. Vă mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi, dragi colegi, domnilor și domnilor. Aș dori să mă refer la Declarația Universală privind drepturile omului. În cultura europeană cunoaștem deja de foarte mult timp această discriminare. Însă uh, creștinismul ne cere să ne iubim semenii cum ne iubim pe noi uh, înșine. Și dacă uh, ține cont de Declarația Universală a Drepturilor Omului și de acest al, al doilea principiu, ar trebui să știm clar ce avem de făcut. Știm ce așteaptă din partea noastră comunitatea uh, romă. Ce este important uh, pentru a ne îmbunătăți colaborarea cu aceasta? Așa cum a menționat antevorbitorul meu, copiii romi care se nasc acum, dacă vor avea sentimentul că peste 10-20 de ani nu se, uh, nu se va vorbi ca fiind oameni cărora, pe care trebuie să-i uh, ajutăm în mod special, cred că um, ne vom fi atins obiectivul pe care, despre care discutăm astăzi. Ungaria uh, are, își asumă responsabilitățile legate de integrarea romilor și cred că am făcut progrese în acest sens. În anul 2011 am demarat un, uh, un proces important, o strategie cadru dedicată includerii uh, romilor. Este vorba de o strategie. Știu că există strategii de includere a romilor în, în uh, toate statele membre și în Ungaria am adoptat o declarație, un document care susține cooperarea necesară îmbunătățirii situației cele mai importante, cele mai numeroase minorități din Europa. Din acest punct de vedere, există progrese înregistrate în Ungaria, desigur, pe lângă problemele cunoscute peste tot în statele membre, ca peste tot trebuie să facem să punem mai multe eforturi pentru a ne atinge scopurile. Riscul de a trăi în uh, sărăcie a scăzut de la 35% la 24% din uh, 2011 până astăzi și încrederea în sine a romilor s-a îmbunătățit. S-a îmbunătățit. Problema locuințelor a fost parțial rezolvată, există acum un acces la locuințe mai bune, la uh, servicii uh, de, uh, de bază, uh, copiii romilor pot merge gratis la grădiniță, nu trebuie să plătească nimic, acolo se bucură și de hrană, ceea ce este un mare ajutor pentru familiile de romi. Mulțumesc, domnul Ișfa. Nu, tocmai vă dădusem cuvântul. Domnul Pedrag Bracovici are cuvântul din uh, Slovenia. Spoštovana predsedujoča, Cenjeni gospe in gospodje, uh, prihajam iz Slovenije, sem poslanec v državnem... Domnul președinte, domnul și domnilor, provin din Slovenia, fac parte din uh, Parlamentul uh, Național și uh, președintele adjunct al Comisiei pentru Administrație Locală. Pornind de la estimările uh, autorităților din Slovenia, există între 7.000 și 10.000 de romi în uh, Slovenia. Situația lor fiind uh, reglementată de uh, Constituția slovenă. În plus, există și o lege dedicată comunității rome. O lege care în acest moment este revizuită. Este important să insistăm asupra faptului că niciunul din celelalte din, din celelalte state membre ale Uniunii Europene nu dispune de o lege dedicată comunității rome, care cere uh, prezentarea unui raport uh, anual uh, adunării naționale, în mod specific comisiei, un, unei comisii uh, parlamentare. Comisie, comisie parlamentară care în data de 27 septembrie a discutat acest raport anual și am uh, recomandat ca acest raport să fie ado- adoptat în deședința plenară înaintea sfârșitului acestui an. A fost adoptat un uh, program național de măsuri dedicate comunității rome, începând cu perioada 2017, care are obiectivul strategic de includere a uh, populației rome. Există și o comisie dedicată protejării uh, romilor. Am creat și un grup de lucru care se ocupă în mod specific de provocările întâmpinate de comunitatea rom. Acest grup de lucru a pregătit de altfel și câteva uh, recomandări. Eu cunosc în profunzime problemele cu care se confruntă societatea roma. Aceste provocări sunt uh, numeroase și din punctul meu de vedere există patru uh, arii problematice. Educația, șomajul, condițiile de viață și uh, condițiile de siguranță a romilor. Și există între aceste uh, patru arii uh, legături strânse. Pentru a face față acestor provocări, trebuie să ținem cont de contextul general. Cred că ar fi important să punem în aplicare măsurile necesare imediat, pentru că dacă nu, vom rata șansa să ajutăm uh, generația actuală. Înțelegem cum putem uh, rezolva aceste probleme în Slovenia. O problemă trebuie identificată, definită, pentru că doar așa ea apoi poate fi rezolvată. Din păcate, astăzi nu am suficient timp pentru a vă pentru a vă prezenta posibilele soluții. Poate voi avea ocazia să intervin uh, puțin mai târziu. Mulțumesc, Julie Ward. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc în primul rând colegilor mei și Parlamentul European pentru că găzduim această conferență conferință atât de importantă. În mod sigur, de la începutul mandatului meu, eu am depus multe eforturi pentru a apăra drepturile tuturor oamenilor și m-am implicat cu multă energie, mai ales pentru a apăra drepturile uh, romilor. Am trăit într-o regiune unde cea mai mare minoritate etnică erau romii. O parte rurală din nordul uh, Angliei, care nu era cunoscută pentru diversitatea sa etnică, însă exista o populație importantă Um, de romi. Am lucrat în domeniul artistic și un proiect la care am lucrat a fost cu, cu romi care uh, ne-au uh, învățat uh, despre cultura, cultura lor și dor, aș dori să profit de această intervenție pentru a, pentru a spune cât de mult m-am bogățit contactele pe care le-am avut cu cultura romă e un dialog cu, în două sensuri, care se desfășoară în două sensuri. Întotdeauna trebuie să avem acest dialog, să existe o cooperare interculturală, să ne împărtășim culturile în mod reciproc, pentru că dacă nu includem în mod adecvat pe romi, suntem mai puțin bogați noi ca societate europeană. Acum reprezint uh, nord-vestul Angliei în Parlamentul European și ne aflăm într-un moment istoric uh, particular în care ne confruntăm cu o creștere a xenofobiei, a rasismului, a islamofobiei. Și doream să vă spun că în uh, noaptea, în seara referendumului din Regatul Unit, din iunie 2016, un grup de copii romi se jucau pe străzi afară, așa cum fac toți copiii, este normal să se joace afară pe stradă să se bucure de dreptul de a se juca. Și părinții s-au temut atât de mult pentru acești copii datorită rasismului care a apărut uh, și a fost alimentat de presa de extremă uh, dreapta, încât atunci a fost ultima dată când acești copii romi s-au jucat afară pe stradă. Știu acest lucru pentru că am lucrat împreună cu um, asistenții sociali din zona respectivă, care mi-au spus că a trebuit să creeze un spațiu special, sepa, separat, unde să se joace copiii respectivi. Este bine că există acest spațiu, însă este absolut inacceptabil copiii să nu se poată juca pe stradă în orașul unde trăiesc. Și doream să spun acest lucru, pentru că cred că ce se întâmplă în Europa este această lipsă groaznică de toleranță față de cei care sunt uh, diferiți. Și vedem că acest lucru se întâmplă și cu populația romă, în mod specific. Eu lucrez uh, îndeaproape cu rețeaua Ergo și cu rețeaua care combate rasismul uh, de jos în sus și am văzut că există tineri din diferite culturi care se întâlnesc uh, pentru că își doresc un alt fel de Europa. Deci dacă investim în educație, în integrare educațională a tuturor, să includem pe romi, să le oferim posibilitatea să-și demonstreze și să ne împărtășească cultura pe care au, ne vom bucura cu toții de o lume mai bună. Domnul președinte, vă mulțumesc. V-aș ruga să nu dăm noi un exemplu uh, greșit, uh, depășind timpul alocat. Domnul Veșco Canciazi din Croația are acum cuvântul. Mă numesc Velko Kaichasi și reprezint 12 uh, minorități în uh, Parlamentul croat. Printre acestea, numărându-se și minoritatea uh, romă. Raportul doamnei Soraya Post nu este o surpriză pentru mine. Reflectă realitatea cotidiană pentru romi. E un lucru trist, dar adevărat. Ni se spune că suntem leneși, că nu dorim să muncim. Am ascultat aceste lucruri și le cunoaștem de zeci de ani. Îmbunătățirile legate de situația noastră locativă, de educație, eh, nu au fost atât de minunate. În Croația, romii uh, trăiesc în condiții similare cu cele din uh, secolele 17 și 18 și situația este una foarte proastă. Uh, din punctul de vedere al uh, ocupării, aș dori să vă întreb un lucru. Puteți să vă închipui să trăiți într-o situație permanentă de um, recesiune economică. Aceasta este situația în care trăiesc uh, romii din, de la naștere până la vârsta înaintată. Am auzit astăzi uh, amintită o evaluare din partea Comisiei, însă aș dori să întreb dacă dispuneți de informații privind numărul recomandărilor din rezoluție, din rezoluția Parlamentului European a fost acceptat de stat, au fost acceptate de statele membre și au dus la, la proiecte uh, concrete care nu existaseră înaintea rezoluției respective, dar care au fost uh, create după această rezoluție. Doamna președinte, poate Soraya este o întrebare la care vei încerca tu să răspunzi mai târziu. Doamna Telereti Maria are acum cuvântul din Grecia. Eh, Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să Mulțumesc Comisiei Liba pentru că ne-au invitat să participăm la acest uh, eveniment atât de important. A fost uh, menționată discriminarea care fac obiectul uh, romii, a fost menționat lipsa de acces la servicii, faptul că nu, se, că nu participă în mod egal la societate în general. Însă știm că îmbunătățirea condițiilor proaste în care trăiesc uh, romii în uh, tabere care deseori se află la periferia unor orașe în condiții de excluziune socială și sărăcie. Această marginalizare, din păcate, are un caracter intergenerațional. Pentru a depăși această situație avem nevoie de voință politică, de o planificare strategică, de administrații competente, de finanțare adecvată și de o contribuție activă a restului populației. Sunt de acord cu cei care au spus că politicile noastre de până acum menite incluziunii uh, sociale au fost uh, puse în aplicare într-un cadru mai general dedicat uh, combaterii sărăciei, ceea ce cred că a fost o, o greșeală. Din experiența mea de activitate de 10 ani în acest sector, vă pot spune că ne lipsește o abordare cuprinzătoare care să acopere nivelul național de la nivelul, toate nivelurile de la cel național până la cel local și mă bucură faptul că s-a înțeles acest lucru. Cred că fiecare țară are nevoie de o strategie care să plece de la nivelul național până la nivelul regional, chiar local. Pentru că la nivelul local, la fața locului, are loc uh, um, discriminarea reală și pe acest punct ar trebui să insistăm mai mult. La nivelul local trebuie să luptăm uh, împotriva antigipsismului. În fine, doream să vă atrag atenția asupra importanței rapoartelor anuale, care ne permit să înțelegem dacă uh, proiectele europene au ajuns la beneficiarii reali, dacă oamenii reali au, au avut de câștigat de pe urma lor și nu intermediarii. În fine, cred că ar, ar, ar trebui să, să dăm o importanță mai mare acelor comisii care cred că se numeau de, de a adevărului și concilierii. După cum ați spus, cauza adevărată, profundă, este cea, este cea mai importantă. Și de la crearea unor organisme dedicate combaterii acestui fenomen, cred că suntem mai bine pregătiți să monitorizăm cel puțin uh, situația și cred că trebuie să facem pași înainte și în acest punct de vedere al, al coordonării, al strategiilor, interconectării strategiilor, mobilizării autorităților pentru a obține mai bune rezultate pe viitor. Vă mulțumesc! Doamna Eva Maita Sofa din Republica Ceha, are cuvântul. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Eh, zastupuji tady Komisii pro... Doamnelor și domnilor, reprezint Comitetul pentru Familie și Minorități din Parlamentul Republicii Cehe și aș vrea să aflu mai multe lucruri despre bunele practici din alte state membre în ceea ce privește includerea romilor și altor minorități. Artificismul este sigur negativ și nu și are locuri în societatea noastră și ar trebui să-l combatem. Pe de altă parte, cred că este nevoie să luăm în considerare istoria și cauzele înrădăcinate în istoria ale antigipsismului și trebuie să combatem aceste cauze, trebuie să încercăm să găsim înțelegere în toate domeniile vieții. Cred de asemenea că trebuie să menționăm și chestiunea limbilor. Trebuie să ne putem înțelege. Uneori, romii nu vorbesc limba unei țări în care trăiesc, însă nici nu știu mulți oameni care să vorbească limba romanii. Și asta este un lucru important pentru comunicare. Ne putem gândi, de exemplu, la manuale în limba locală și în limba romanii, astfel încât romii să poată participa mai mult la viața comunității. Am o întrebare. Știți câți oameni de alte origini pot vorbi limba romanii? Pentru că dacă există cineva care vorbește această limbă, ar fi acceptat mai bine de comunitatea romă și succesul ar putea să fie mai ridicat. Nu e suficient să pregătești doar strategii și să creezi comisii. Avem nevoie de implicarea celor care lucrează pe teren. Mulțumesc! Mulțumim! o întrebare foarte justificată. Sper că cineva va și găsi răspunsul. Eu sunt ultima pe listă. Îmi amintesc foarte bine că am avut o dezbatere extinsă și emoțională în Parlamentul European care ne-a permis să luptăm pentru programe naționale pentru integrarea romilor în societate și asta s-a întâmplat după scandalul, să-i spunem, din Franța, unde romii fără pașaport francez au fost evacuați toți împreună, fără să se analizeze cazurile personal, o măsură generală. Și asta a dus la un protest în Uniunea Europeană cu privire la modul în care guvernul a abordat chestiunea și a uitat drepturile individuale și abordările individuale. Pentru că asta a făcut ca Parlamentul, Comisia și Consiliul să convină asupra nevoii de a identifica integrarea romilor. Și de aceea aș vrea să mă refer la un aspect menționat de Romeo Franz cu privire la Guvernul Federal din Germania, care a hotărât să nu uh, Uh, elaboreze o strategie națională pentru integrarea oamenilor de proveniență romă. Și întrebarea este pentru domnul Mac. Puteți să ne dați detalii în acest sens? Chiar așa sau lucrurile? Și dacă da, de ce n-au făcut-o? Credeți că asta a fost calea corectă de urmat? O altă chestiune pe care aș vrea să o pun panelului și mă adresez dumneavoastră tuturor imediat este cum se face că, deși, de exemplu, domnule Mac, aveți o perspectivă istorică și ați comparat modul în care naziștii au tratat pe evrei cu cum sunt tratați Roma și Sinti, cum se face că <laughs> societatea noastră nu condamnăm antiziganismul așa cum condamnăm antisemitismul? Aș vrea să înțeleg acest lucru. În ceea ce privește panelul nostru, haideți să începem cu Soraya Post și apoi o luăm în ordinea normală a intervențiilor. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate, aș vrea să mă refer pe scurt la comentariile dumneavoastră. Cred că educația este un instrument cheie pentru integrarea de succes, însă există două părți în educație. Societatea romă trebuie să fie educată despre propria educație și moștenirea culturală a cetățenilor, rom și non-romi. Pentru că secole de rândul romii au trăit în majoritatea țărilor noastre din Europa. Există o moștenire culturală comună și, de asemenea, lipsa cunoștințelor cetățenilor cu privire la experiențele și istoria rea a romilor de-a lungul secolelor și în prezent există. Deci e nevoie să fie educate ambele părți. Și aici vorbim despre crearea încrederii. Pentru că dacă ești exclus, dacă ești o minoritate și dacă ai experimentat această idee rea de secole, cum s-a întâmplat cu populația romă, nu este ușor să crezi sau să ai încredere că rezultatul va fi unul bun, cu proiecte derulate de alții pentru noi. Trebuie să fie la începutul procesului de semnare și participare, trebuie să fie împreună cu rom, sigur. Și de aceea cer o comisie pentru adevăr și reconciliere în fiecare țară. Am făcut-o în Suedia, am creat o carte albă care documentează ultimul secol din 1900 până în 2000. Am scris o carte și pentru elevi din primele clase la școală pentru a da ajuta să înțeleagă, pentru că de ce situația este așa cum este în prezent? Asta trebuie să înțelegem. Cum se face că în, în această societate civilizată și bogată, în Europa mai avem 12 milioane de oameni care trăiesc așa. Este important să înțelegem istoria, este important ca aceasta să fie clară, să o recunoaștem și să creăm un nou capitol al legalității cu incluziune și egalitate. În ceea ce privește raportul, am afișat niște copii aici, 12 pazii sunt recomandări și propunere. Cum a început? Da, foarte pe scurt. A început, am fost activist 40 de ani. Niciodată nu putem vorbi despre anticism ca formă specifică de rasism împotriva romilor. Întotdeauna a fost văzută ca o problemă socială. De ce? Pentru că nimeni nu voia să recunoască antiziganismul, antigipsismul, care este cauza de bază. Deci, în 2015, cu prima rezoluție și lansarea antigipsismului, în aprilie 2015, am recunoscut antigipsismul și de atunci toate instituțiile europene folosesc această definiție și de asemenea au această înțelegere, că aceasta este cauza de bază a tuturor acestor probleme sociale. Deci ăsta a fost începutul. În aceeași rezoluție am recunoscut și Holocaustul romilor și al doilea război mondial cu ziua de comemorare pentru Holocaustul romilor. A început încet și a fost important să creăm o platformă pentru a recunoaște aceste forme specifice de rasism. Cu cât recunoaștem mai repede, cu atât va fi mai ușor să ne ocupăm de asta. În ceea ce privește limba, nu cred că există chiar așa mulți non-rom care să vorbească limba romanii, dar e foarte ciudat și mi se pare un eșec al țării dacă populația romă nu poate vorbi limba țării. Asta poate datorită claselor segregate sau poate datorită locurilor segregate unde trăiesc, dacă nu ești inclus, dacă vorbești greacă cu mine, eu nu am cum să sunt separat de tine, dar dacă locuiesc în Grecia și cresc cu tine, probabil că o să știu și limba greacă, chiar dacă știu romanes. Și cu asta haideți să trecem la următorul vorbitor, Soraya. Da, mulțumesc, mulțumesc. Este într-adevăr un pot către domnul care reprezintă FRA. Vă rog să vă referiți la întrebările care credeți că vi s-au adresat și încercați să fie succint. Da, o să încerc să fie foarte scurt, dar un aspect. Adesea, lucru, activitatea pe includerea romilor este văzut în linii mari. E vorba de oameni săraci care au suferit și care, de, pe care trebuie să-i ajutăm. Suntem creștini și religia noastră ne spune că trebuie să-i ajutăm pe alții și asta este lăudabil și foarte bine. Însă să nu uităm că aici vorbim despre guvernanță și guvernanța însemnat semnat la îndatoriri internaționale pentru cetățeni care să fie tratați egal, indiferent dacă sunt femei sau bărbați, indiferent de religie, indiferent de dizabilități și așa mai departe. Și, și aici o să introduc agenția și serviciile noastre și o să publicăm foarte curând, la finele lui noiembrie, un raport privind ce înseamnă să fii negru nu e este că, indiferent dacă îți place sau nu, din păcate, în Uniunea Europeană, culoarea pielii încă mai contează și asta este o realitate pe care trebuie să o acceptăm și afectează atât persoanele de culoare nuie, cât și romii și oricine altcineva care arată altfel. Este o problemă care ține de coșmarurile în perioade interbelice și al celui de-al doilea război mondial, dar trebuie să discutăm despre asta pentru că e încă prezentă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Mac! Mulțumesc! Într-adevăr, Germania tocmai are ceea ce se numește un set de măsuri integrate și organizația noastră a fost foarte critică față de un guvern care a venit cu o strategie antisărăcie socioeconomică fără să numească antigipsismul în centru. De ce o minoritate națională, cetățenii ai țării de secole, să fie etichetați și stigmatizați ca grup de oameni care trebuie să fie integrați? Mai întâi de toate, criticismul acesta a fost abordat și cred că am făcut un mare pas înainte în ultimii ani să abordăm anticipsismul și să formăm o nouă dezbatere și să nu ne uităm la rom, ci la societate. Și trebuie să recunoaștem că întotdeauna rezistența și activismul Sinti și romilor au fost cele care au adus recunoașterea ca minoritate națională 995 ca și recunoașterea Holocaustului. Deci asta este partea rea. Ce criticăm că guvernul spune de multe ori că asta ține de acest departament, asta de acest departament și nu există o voință politică să spunem trebuie să ne uităm la o abordare comprehensivă. Și noi promovăm și discutăm cu guvernul pentru a ne asigura că Germania joacă un rol de lider în următoarea președinție UE în 2020. E un lucru la care trebuie să lucrăm cu toți. La a doua întrebare privind de ce, de fapt, avem așa mult antigipsism în societate și de ce nu există sancțiuni, de ce nu există plângeri și reacții, vorbim de acceptare socială și cred că noi toți din sală jucăm un rol cheie, pentru că nu putem trata această chestiune ca pe o chestiune a ministerelor și proiectelor tehnice. E nevoie de voință politică, e nevoie de un nou discurs care să nu îi privească pe rom, ci pe societate și pe răspunderile noastre și mă bucur, cel puțin în Germania, că am creat un consens printre partidele democrate să schimbe paradigma, să avem un discurs puternic, să adaptăm și sancționăm antigipsismul și să avem în curând comisia de experți pe antigipsism. Eu am fost foarte fericit pentru că am comunicat cu mulți din Europa să văd că uh, există mai mult, tot mai mulți romi în parlamentele naționale. E minunat că oamenii sunt ferm și să sperăm că pe viitor vor ajunge și în Bruxelles. Mulțumesc, domnul Hamabel, ultimul pentru a închide acest panel. Mulțumesc. Sunt de acord cu cele spuse. Sunt puțini romi parlamentari în Europa. Trebuie să recunoaștem, sunt subreprezentați față de dimensiunea comunităților din diferite țări. O schimbare foarte importantă se produce în Bruxelles pe acest subiect. Am trecut de la o situație în care rezolvăm problemele în ceea ce privește educație, locuințe, sănătate și locuri de muncă ca problemă socială exclusiv. Sunt probleme sociale singuri, dar ce am spus și ce s-a reflectat foarte bine în această reuniune este că acum ne axăm pe rădăcina acestor probleme și anume antigipsismul și că există nevoia de a începe educație și informare mai amplă pentru oameni în general cu privire la ce vorbim, drepturile romilor și cultura romilor. Asta este una dintre concluzii. Sper că va fi adusă în parlamentele din diferite țări. În ceea ce privește de ce există astfel de sprijin în prezent, pentru acțiuni împreună antisemitismului față de acțiuni împotriva antigipsismului, cred că implicația simplă este că populația romă a fost așa de reprimată și așa de oprimată încât le-a fost greu să se organizeze așa cum din fericire au reușit să facă comunitatea evrească. Cred că lipsa de înțelegere aici este parte a atitudinii majorității. Și când oamenii vorbiți despre problema romilor sau problema țiganilor, cred că trebuie să ne gândim la cine este de fapt problema. Nu reacția față de romi este cea mai mare problemă, sigur că există problemă, dar principala problemă este reacția majorității populației Gagi. Și când recunoaștem acest lucru, trebuie să fa- putem face pași înainte. Mulțumesc! Un prim panel foarte puternic. O să facem o mică schimbare de oaspeți aici, la masă. Vreau să mulțumesc oaspeții de lor de la primul panel și vom continua în câteva minute cu al doilea panel. Dacă vreți să vorbiți, puteți da foaia albastră. Am pus -o, le-am pus pe cele care au venit mai târziu în lista pentru al doilea panel. Doamna Pastuciova, v-am notat pentru ca prim vorbitor după al doilea panel. Revenim. Okay, I do understand it's Thursday afternoon and we're not going to go... Îmi dau seama că este într-o joi după amiază această ședință, nu putem să depășim nici cu o clipă uh, sfârșitul, uh, programul de fapt acestei ședințe. Înțeleg și că lumea vrea să-și mai dezmorțească un pic picioarele, dar asta este, reluăm lucrările, bănuiesc că pe măsură ce vom uh, continua discuțiile, vor mai intra oamenii în sală și acum dăm mai departe cuvântul în cadrul uh, următorului panel, accelerarea combaterii antigipsismului. În a doua sesiune a reuniunii uh, Comisiei Parlamentare discutăm despre accelerarea aplicării strategiei pentru combaterea discriminării romilor și antigipsismului, printr-o mm, uh, bilanț al rezoluției adoptate acum un an. Comisia Libe a început o analiză a acestui subiect pentru a primi uh, consiliere din partea experților care să alimenteze activitatea sa viitoare. Constatările preliminare ale studiului vor fi publicate în, uh, la sfârșitul acestui an. Ele vor alimenta restul discuțiilor noastre. Și înainte de a da cuvântul următorilor vorbitori, să vă reamintesc cum ne organizăm. Cred că știți, avem deja câteva formulare albastre aici la prezidiu. Dacă doriți să interveniți, completați câte un astfel de formular. Asta e valabil pentru colegii din parlamentele naționale, iar colegii din parlamentele Euro- Parlamentul European știu cum procedăm. Vă rog să-mi indicați și vă trec pe lista vorbitorilor și, cum spuneam, ca și data trecută, vom lua câte un membru din uh, Parlamentul European și câte unul din Parlamentele Naționale pe ordinea pe lista vorbitorilor. O să vedem cât de mult vorbește, cât, cât de mult uh, durează intervențiile și în funcție de asta vom vedea câte minute alocăm fiecărui vorbitor, în condițiile în care știm că trebuie să ne încheiem lucrările la ora 6. Lina Vasiliute este următorul vorbitor, cercetător șef la Centrul pentru Studiile de Politică European, Studiile de politi- Politici Europene, care uh, va prezenta un studiu elaborat de Parlamentul European și de care am vorbit și eu mai devreme. Aveți cuvântul, doamnă, vă rog. Mulțumesc, am o prezentare în PowerPoint care va apărea pe ecrane. Mai întâi de toate, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat aici și fiindcă ați solicitat acest studiu Constatările inițiale ale acestui studiu uh, de la etapa sa inițială le puteți vedea Până luna noiembrie avem încă timp să încheiem acest uh, studiu. A fost un efort multidisciplinar cu implicarea numero a numeroși autori și experți naționali. Am acoperit uh, șapte, am, am avut uh, contribuții din șapte state membre. Vedeți care sunt experiențele de la nivel național. Am discutat cu miniștrii din statele membre, cu societatea civilă, ca să vedem ce se întâmplă și ce mai trebuie făcut pe viitor. După cum vedeți, acesta este un mecanism de marginalizare care se concentrează exclusiv deocamdată pe excluderea din, de la viața economică cum se face că romii, populația romă, mor cu 17 ani mai devreme în medie decât restul populației? Cum se face că gospodăriile familiilor de romi încă nu au acces la apă curentă și la alte servicii la care restul populației are acces? Problemele care stau la baza acestei situații se leagă de lipsa reprezentării politice adecvate, cum s-a și menționat mai devreme, antigipsismul și discriminarea instituționalizată. Cu toate, deci, că au fost alocate fonduri importante în cadrul strategiei 2020 acestei populații vulnerabile și marginalizate în întreaga Uniune Europeană, Rezultatele pozitive obținute au fost foarte puține, ba chiar în anumite cazuri s-au făcut pași înapoi, dacă ne gândim la infracțiunile și retorica motivată de ură. Acestea sunt, credem noi, problemele rămase care conduc la forme inacceptabile de rasism și la fenomene care trebuie combătute mai hotărât. Așadar, cum să accelerăm uh, această strategie, aplicarea acestei strategii pentru combaterea discriminării romilor. Mai întâi, trebuie să punem accentul pe egalitate și nediscriminare. E nevoie pentru asta de o mai bună administrare. Să fie tratați toți cetățenii în mod egal, indiferent de etnia lor. Apoi, crearea de încredere. E nevoie de o comisie pentru reconciliere, cum se și propune în această rezoluție a Parlamentului European, pentru a combate uh, nedreptățile cu cauze profunde istorice. În al treilea rând, este o problemă legată de statul de drept din cauza faptului că formele de discriminare la nivel instituțional afectează nu doar populația de rom, ci în general uh, problemele legate de democrație, procurorii, nu mai reușesc să uh, urmărească penal și apoi să trimită în instanță cazurile de infracțiuni uh, motivate de ură. E nevoie de, de susținerea statului de drept, a drepturilor egale și a democrației. În al patrulea rând, participarea civică și politică a romilor. S-au luat numeroase, măs numeroase măsuri pentru romi, dar nu întotdeauna împreună cu sau de către romi. Și Tocmai de aceea trebuie să fie adusă în linia întâi și luată foarte în serios implicarea romilor în susținerea de către ei înșiși a propriilor drepturi. Apoi, să se țină seama de planurile locale de incluziune a romilor. S-a mai spus lucrul acesta, e nevoie de o abordare holistă și cuprinzătoare cu privire la rom, care să țină seama de experiențele acestora la nivel local. De ce există provocări în materie de stat de drept în acest context? În momentul de față, Pe continentul nostru, unde există totuși sistem, un sistem de drept extrem de bine dezvoltat, nu se reușește să se uh, identifice și să se combată cu adevărat aceste infracțiuni. Nu sunt aduse în uh, justiție infracțiunile motivate de ură, motiv pentru care asistăm la o recrudescență a lor. Ce se poate face, așadar, la nivel european? S-ar putea identifica încălcările uh, repetate și acestea ar putea să, uh, în momentul în care se constată că e vorba de încălcări uh, sistemice ale legii, acestea să fie cumva supuse unei monitorizări și, combate, și combătute. Se discută despre aceste lucruri deja în Parlamentul European, dar cred că lucrurile ar trebui să fie accelerate. Vedeți aici încălcările sistemice, cum arată ele la nivelul diferitelor foruri internaționale. Trebuie umplute golurile, inclusiv prin intervenții de la nivel internațional, acolo unde se constată încălcări repetate și sistemice ale drepturilor romilor. În ce privește procesul de creare de, de, de, de accentuarea adevărului și a reconcilierii pe continentul nostru, trebuie să vorbim despre dreptul de a cunoaște uh, ce s-a întâmplat cu comunitățile de rom din țările victimelor acestor infracțiuni. Apoi accesul la justiție pentru populația uh, romă cu acces la căi de atac în justiție și cu acces la despăgubiri, fie simbolice, fie reale în justiție. Asta ar putea să facă legătura cu discursul privind statul de drept Comisia pentru Adevăr și Reconciliere s-ar putea ocupa tocmai de acest lucru și asta ar putea să contureze acțiunile viitoare. De exemplu, Parlamentul European ar putea să-și constituie propria, să-și deschidă propria uh, investigație și ar trebui să se deschidă un dialog cu Comisia aceasta și pe alte teme, cu Comisia pe alte teme. Pentru asta ne-am putea inspira din uh, exemplele din Suedia și din Germania, exemple care ar putea fi deci urmate și de alte state membre, pentru că uh, în aceste țări s-a constatat că societatea acceptă din ce în ce mai puțin comportamentele uh, de tip antigipsism. Apoi, participarea romilor. S-au creat unele structuri care încurajează participarea romilor, însă această societate civilă uh, rom ar putea să joace un rol mai uh, puternic pentru o mai bună monitorizare a modului în care sunt create, finanțate și puse în aplicare acțiunile de la nivel local ar putea să existe o utilizare mai bună a fondurilor structurale de mari dimensiuni, a mari dimensiuni, mai degrabă ele să fie împărțite în fonduri mai mici dedicate unor comunități țintite pentru stimularea leadership-ului și, al, și a um, întăririi participării în rândurile romilor. Acestea sunt câteva constatări de până acum în studiul nostru, dar el se va finaliza abia în luna noiembrie, atunci se va publica și rezultatul său. Dacă aveți observații sau întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Claude Kahn, din partea oficiului uh, înaltului, uh, din partea oficiului ICNUR pentru drepturile omului și ne va vorbi despre conceperea unor măsuri mai eficiente după 2020 și ne să aveți tot 10 minute la dispoziție pentru a vă prezenta gândurile. Vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc foarte mult distinșilor colegi pentru că au rămas în sală. Voi reitera cele spuse și din perspectiva noastră în bună măsură și voi mai adăuga și eu câteva lucruri. Nu încerc neapărat să fiu repetitiv, ci cred că trebuie să-mi adaug vocea la consens ca să se vadă care este punctul de vedere întărit al comunității acesteia. În ce privește revizuirea la jumătatea termenului al ca, ca, <clears throat> pardon, a cadrului european, facem și noi același lucru ca și dumneavoastră, strângem date comparativ. Am strâns între 2009 și 2016, am încercat să vedem ce s-a realizat între timp uh, în politicile dedicate romilor. Concluziile noastre sunt că în unele state membre sau în unele domenii lucrurile înaintează bine, de exemplu în ce privește implicarea copiilor romi în uh, educația preșcolară și uh, în școala primară, în alte părți, în alte domenii, există exemple negative de segregare. Există segregare încă puternică în perioada 2000-2016 în statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce este dureros, nu neașteptat din punctul meu de vedere, din contră, e un fenomen care oglindește o, un efort al societății rome de a se integra în restul societății și ca reacție, o, fapt, o contrareacție a societății majoritare. Am spus-o în octombrie anul trecut Comisiei Europene, că e foarte important să existe o strategie și după 2020 în contextul cadrului actual al Uniunii Europene. Se pare că există, există un efort în sensul acesta, ceea ce e bine, dar vrem să arătăm negru pe alb că ar trebui să existe, deci, acest cadru cu privire la incluziunea romilor și după 2020 și trebuie să punem accentul pe câteva lucruri care s-au spus aici, și anume combaterea uh, segregării și uh, a antigipsismului. Și noi suntem de părere că cifrele acestea trebuie să beneficieze de atenție sporită când este vorba de incluziunea romilor în cadrul uh, financiar multianual până în 2020. S-a văzut clar că sunt lucruri care s-au făcut bine, altele au fost supuse cererii de simplificare și tăieri bugetare. Însă trebuie să spun că propunerea comisiei nu e pentru viitor nu este la fel de detaliată și concretă ca în ceea ce se întâmplă în prezent. Ar fi trebuit să fie tocmai invers, dacă vrem cu adevărat să combatem segregarea și antigipsismul. În regulamente se va pune accentul pe faptul că statele membre trebuie să genereze date cu privire la modul în care atrag oamenii la participarea la societate. Sperăm așadar că în discuțiile din lunile care vin, aceste chestiuni vor fi introduse în proiectul de regulament cu mai multă seriozitate în regulamentele de resort. În al doilea rând, ne alăturăm colegilor din Comisia pentru Adevăr și Reconciliere, Soraiei Post, Consiliului din Germania cu privire la problemele populațiilor Sinti și Roma. Toate aceste lucruri reprezintă un mecanism bun pentru a aborda stereotipurile înrădăcinate, ca și neînțelegerile, înțelegerile greșite, lipsa clarității, lipsa unei suficiente înțelegeri a acestei populații, care a dus la excludere și la încălcarea drepturilor ei. Suedia, Norvegia, dar și alte părți ale lumii au luat măsuri bune pentru a combate aceste mm, uh, aspecte problematice ale opiniei publice și ale ignoranței publice. Deci, comisiile pentru adevăr și reconciliere de la nivel național și european sunt foarte importante și e momentul corect pentru a uh, da un impuls uh, și la nivel național. Pentru acestea putem să ne uh, putem ulterior să revenim la nivel european și să spunem iată ce fac statele membre. Și în fine, voiam să mai spun un lucru, pentru că, de fapt, primele două subiecte la care m-am referit au fost deja aduse în discuție de antevorbitori. Al treilea lucru pe care voiam să vi-l să vi aduc în atenție – A fost o prezentare foarte importantă, cred eu, a Comisiei la, la o reuniune a Consiliului Europei săptămâna aceasta, în care s-a arătat că 80% dintre cei care sunt uh, trimiși înapoi din statele membre către Serbia sunt romi. Poate vi se pare că e un accident juridic. Nu, nu e plauzibilă o astfel de părere. N-are cum să fie un accident nu are cum să fie o întâmplare. Trebuie să ne, să ne reamintim că un astfel de gest este profund tulburător, profund perturbator, este opus incluziunii sociale. Arată că nici într-un caz nu se dorește din partea societății majoritar, majoritare includerea acestor oameni în societate. Aștia nu sunt oameni care de regulă au venit uh, doar cu o zi, două în urmă. Sunt oameni care s-au născut în Germania, în Italia, în Austria sau în alte țări și care acum sunt trimiși înapoi, azvârliți către Bosnia și Kosovo. Și asta reprezintă un semnal foarte pervers adresat acestor țări candidate, fiindcă, practic, ce li se spune lor? Luați aici niște bani de la noi, țările noastre nu se murdăresc pe mâini cu problema acestor oameni, ocupați-vă voi de ei. Deci oamenilor răstora li se vorbește de Uniunea Europeană și primesc bani ca să se ocupe ei de ce Uniunii nu-i place să se ocupe. Păi, atunci ar trebui să spunem clar, reacția noastră ar trebui să fie clară, expulziunea nu este, nu este calea de urmat, nu așa trebuie să arate politicile Uniunii Europene, să trimiți oamenii dintr-o țară într-alta. urmărim ce se întâmplă cu o razie a poliției în Slovacia, care a, a avut loc în 2013. Am urmărit-o și continuăm să vedem ce se întâmplă și acum. Sau uh, s-au întâmplat abuzuri uh, majore ale drepturilor omului. Până la urmă, dosarele s-au închis, ofițerii care au comis aceste abuzuri n-au fost aduși în fața uh, justiției, și uh, cei care i-au denunțat au fost cei care au fost acuzați inclusiv de sperjur. Asta arată clar, din punctul nostru de vedere, de la discriminare până la lipsa de răspundere din partea autorităților polițienești. Apărătorii drepturilor omului au fost pedepsiți, iar cei care au comis abuzurile n-au pățit nimic. Sperăm ca lucrurile să nu se sfârșească așa, oamenii ăștia să fie urmăriți penal, aduși apoi în instanță și pedepsiți corespunzător și cei care au ridicat vocea și au vorbit împotriva poliției să nu mai aibă probleme. Uh, și apoi, în Slovacia, este foarte important ca femeile rome care au fost supuse sterilizării uh, să primească despăgubirile corespunzătoare. E o problemă care a fost adusă în discuție din 1977. Am să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult! It's kind of typical. Vă mulțumesc! E tipic că trebuie să vină cineva din afara instituțiilor uh, europene care să ne atragă atenția asupra acestor probleme care se întâmplă în statele membre, uh, care nu prea, trans, nu prea sunt uh, abordate în interiorul Uniunii Europene și mă bucură sinceritatea și franchețea dumneavoastră aici în Parlamentul European. Are acum cuvântul doamna Elena Ivanovici Dumnezeu, îmi spun notițele mele, este vocea societății civile Nu știu dacă este adevărat, dar este important să ascultăm părerea societății civile în acest panel, pentru că societatea civilă are un rol important în integrarea uh, romilor. Dumneavoastră reprezentați rețeaua Ergo și o să ne prezentați bune practici din perspectiva unui ONG cu o perspectivă paneuropeană. Vă dau cuvântul pentru 10 minute. Vă mulțumesc. Aș dori să spun de la bun început că îmi pare rău că directorul rețelei Ergo nu este prezentă. Doamna Gabriela Grabanova participă acum la o misiune importantă din uh, Ucraina, încercând să înțeleagă mai bine cum putem să îi sprijinim pe romii care au trecut uh, prin acte violente uh, de, de curând și participă și la o conferință a Națiunilor Unite dedicată situației femeilor rom. Deci o să încerc să vă prezint cât mai bine pot organizația noastră și alți actori din societatea civilă cu care cooperăm îndeaproape. aproape. De la bun început aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că suntem foarte uh, precauți când folosim acest concept de bune practici. O să fiu foarte onestă, să recunosc că nu considerăm că am fi cei mai buni. O să mă refer la trei inițiative care uh, pot fi considerate a fi practici uh, promițătoare au dat deja roade pe termen scurt, însă nu știm care va fi impactul pe termen lung și care va fi rezultatul final acestor uh, uh, inițiative. Rețeaua Ergo este angajată în lupta împotriva antigipsismului de mulți ani și în prezentarea mea aș dori să vă spun care sunt necesitățile identificate sau, în mod și mai specific, lipsurile, deficiențele uh, Uh, identificate de actorii din societatea civilă privind răspunsurile instituționale privind lupta împotriva antigipsismului pe plan național. Și când mă refer la nivelul național, este important să precizez că lucrăm cu uh, parteneri din societatea civilă din toate statele membre ale Uniunii Europene, dar și din statele din Balcanii Occidentali. După ce vă voi fi prezentat aceste deficiențe majore identificate de actorii din uh, societatea civilă, o să vă prezint și câteva recomandări uh, pornind de la, de la informațiile produse de reprezentanții societății civile. Înainte de a intra în fondul problemei, aș dori să vă explic de unde provin aceste info- uh, informații și aici voi menționa numele acestor inițiative importante. Unul dintre acestea se numește o inițiativă comună de a capacita societatea civilă romă din Balcanii de Vest și din Turcia, susținută și de, uh, de Comisia Europeană și de membrii rețelei Ergo din Albania. În acest proiect cooperăm cu coaliții din societatea civilă din șase state din regiunea Balcanilor Occidental și Turcia. Următoarea inițiativă importantă pe care trebuie să o menționez are un titlu popul Roma Civil Monitor, monitorul societății civile uh, rome. Are un titlu mai lung, dar sub acest titlu o să-l, o să-l găsiți mai ușor pe, inter- pe internet. Este un proiect pilot uh, gestionat de Digi Justice de la Comisia Europeană, coordonat de centrul, un centru de studii din uh, Universitatea Centrală Europeană din uh, Budapesta. Și este vorba de o coordonare în care participă 90 de, de organizații în societatea civilă din 27 de state membre. Una Este vorba de o activitate de raportare a antigipsismului și de combatere acestui fenomen. Asta, acestea sunt uh, activități care fac parte din ambele iniția, inițiative menționate. Al treilea proiect pe care doresc să-l menționez are un caracter mai informal, însă este important pentru noi pentru că considerăm că avem nevoie de coaliții pe plan european. Este vorba de Alianța împotriva antigipsismului. Din aceasta fac uh, parte rețeaua Ergo, centrul uh, german uh, pentru problemele Sinti și Roma și o altă organizație de aici, din Bruxelles. Alianța a publicat un document de referință, denumit document de referință privind antigipsismul, pentru că membrii acestei uh, alianțe și-au dat seama că este important să, um, de, să avem o definiție de lucru a ce înseamnă antigipsismul pentru a înțelege mai bine uh, fenomenul în toate manifestările sale și să atragem atenția asupra acestora. Este un lucru important pentru că acest document a fost sprijinit de sute de actori, mai ales actori din societatea civilă, care au înțeles că a venit momentul să îmbogățim perspectiva actorilor relevanți care trebuie să înțeleagă că problema lor este legată de modul în care restul societății îi percepe pe romi. Și acum, care sunt mesajele principale privind urgențele, necesitățile identificate de societatea civilă? Antigipsismul a fost recunoscut de mulți actori din societatea civilă, de mulți actori instituționali, însă actori instituționali majori nu recunosc și nu înțeleg uh, antigipsismul. În plus, deficiența majoră a fost identificată nu doar din punctul de vedere al recunoașterii și înțelegerii fenomenului, dar și din punctul de vedere al lipsei structurilor instituționale sau din lipsa capacității sau a performanței instituțiilor de a lupta împotriva antigepsismului. Aceste probleme sunt interconectate pentru că dacă actorii relevanți nu înțeleg despre ce este vorba, dacă nu înțeleg acest fenomen, nu pot acționa în combaterea acestuia. În plus, Um, lipsa unei recunoașteri explicite a antigipsismului face imposibilă dezvoltarea unor indicatori specifici și face imposibilă alocarea resurselor necesare pentru combaterea acestui fenomen. În plus, um, lipsa unei recunoașteri explicite a antigipsismului duce la incapacitatea instituțiilor de a monitoriza actele de antigipsism și de a face o adevărată evaluare a impactului politicilor de stat. În fine, aș dori să vă atrag atenția asupra importanței înțelegerii uh, dimensiunilor multiple pe care le are antigipsismul. Una din provocarea pe care trebuie să o menționez este antigipsismul instituțional. De exemplu, poliția este responsabilă uneori că permite antigipsismul, nerespunzând uh, actelor violente împotriva comunităților uh, rome sau prin efectuarea unor uh, infracțiuni de gen anti-gipsism. Există o bună înțelegere din, în multe domenii și după mai mult de 70 de ani, de șap. nu, după 17, după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, antigismul se manifestă prin uh, crime de ură. Uh, aceste, ace, asemenea tipuri de, de, de crimă împotriva uh, cetățenilor percepuți ca fiind uh, um, romi nu se uh, reflectă în, procesul de raportare, de raportare publică, nu se recunoaște natura ra, rasistă acestor acte și crimele de ură împotriva um, romilor și a celor uh, și a persoanelor percepute ca fiind țigani nu sunt percepute de accepta, nu sunt acceptate de uh, societatea. Am Pornind de la toate aceste informații, am uh, ajuns la câteva recomandări pe care aș dori să vi le prezint uh, astăzi. Unele dintre acestea se referă la instituțiile europene, altele ar fi mai relevante pentru instituțiile naționale. Considerăm că este important ca antigipsismul să se bucură de o prioritate în cadrul post-2020. Cadrul renoit ar trebui să răspundă tuturor manifestărilor antigipsismului să trat- și să trateze în același timp acest fenomen ca o prioritate orizontală. Susținem de asemenea inițiativa doamnei Soraya Post de a institui uh, aceste comisii pentru adevăr și reconciliere atât pe plan european cât și pe plan național. În fine, considerăm că activitățile pe plan european uh, merg în direcția potrivită, însă sunt inutile dacă autoritățile naționale nu vor recunoaște și nu vor lupta împotriva antigipsismului. Statele membre și autoritățile regionale ar trebui să recunoască sau să recunoască într-un mod mai, pro, mai profund antigipsismul ca o formă specifică a, a rasismului. În, de exemplu, prin prioritiza, prin a prioritiza lupta împotriva antigipsismului prin uh, documente dedicate în mod uh, specific romilor și prin mijloace legislative. Apoi, prin integrarea luptei împotriva acestui fenomen în toate politicile naționale relevante. În al treilea rând, cu toți înțelegem, sper, că alocarea fondurilor necesare trebuie să fie o premisă punerii în aplicare a oricăror poli- măsuri politice, astfel încât lupta împotriva antigipsismului să nu rămână pe plan teoretic. Și în al patrulea rând, toate instituțiile de stat responsabile trebuie să înceapă, monitoriza- să înceapă monitorizarea și raportarea actelor um, relevante din acest punct de vedere, ceea ce lipsește până acum. Și în fine, instituțiile trebuie să apere în mod concret drepturile omului care se confruntă cu um, asemenea acte în fiecare zi și instituțiile responsabile și statele trebuie să permită ca cei care au făcut obiectul antigipsismului să aibă acces la justiție și sperăm că evenimentul de astăzi îi va determina mai ales pe actorii de pe, din instituțiile naționale să își uh, accelereze eforturile de a lupta împotriva antigipsismului și că va contribui la uh, instituirea unei societăți eliberate de acte de rasism. Vă mulțumesc! Am înțeles că Parlamentul European a discutat și cu CEPOL, agenția care pregătește uh, forțele de poliție din Europeană, uh, cerând să includă uh, în pregătirea forțelor de poliție tocmai aspectele care țin de antigipsismul instituțional la care v-ați referit și dumneavoastră. Uh, Cătălin Dumitru Toma va avea cuvântul acum, senator din România, apoi domnul Vesco Caciasi, membru al Parlamentului Croat, însă începem cu domnul Toma, urmat de domnul Kaczarski. Fiecare dintre uh, dumneavoastră aveți aproximativ împreună 8 minute. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Este onoare pentru mine să particip la această dezbatere atât de, de sensibilă, abordată din perspective atât de, de diferite. Redefinirea in, in, incluziunii sociale a romilor dintr-o perspectivă europeană uh, pare să fie un proces foarte uh, dificil și uh, cred că am avea de învățat de pe urma experiențelor din toate statele membre europene. Gu- uh, strategia guvernului român pentru romi nu a ajuns la rezultate remarcabile, ci din potriva a dus la o discrepanță și mai mare între centru și perif- uh, periferie, care a dus la o recrudescență a excluziunii sociale și a prejudecăților uh, rasiale, care este rezultatul o, mig- o migrație masivă uh, înspre Occident a romilor. Antigipsismul um, e pe calea de a deveni un uh, termen uh, consacrat în cadrul european, în documentele oficiale europene. Comisia Senatului European pentru Afaceri Europene este profund uh, îngrijorată privind politicile publice dedicate romilor și a prezentat avize privind toate documentele legislative ale comunității europene, medind din anul 2011 mese rotunde dedicate reprezentanților societății civile și uh, instituțiilor de stat uh, dedicate romilor. Necesitatea unui, unei abordări de reconciliare este o prioritate. Ajustările legislative reflectă atât regândirea acțiunilor uh, Um, afirmative și discriminării, ținând seama de caracteristicile istorice ale romilor din România, uh, prioritiza- și prioritizează cele mai importante aspecte pentru abordarea vi- viitoare. Necesitatea unei conceptualizări uh, țintite și coordonate a antigipsismului pentru a include și alte uh, stereo, stereotipuri. Standardizarea europeană a politicilor publice, ținând seama de realitatea istorică a conaționalii noștri rom și antisemitismului și a rasismului în general trebuie să devină o necesitate. O participare a romilor la procesul decizional civic și politici care să țină seama de necesitățile lor și care să își asume responsabilitatea colectivă și principiul solidarității. Leadershipul comunității rome este necesar uh, pentru a promova o minoritate uh, capabilă să devină o parte importantă a societății în general. Specificitatea, specificitatea unor uh, țări euro, europene, cum ar fi echilibrul între emigrare și imigrare, îmbunătățirea um, aș, um, condițiilor de viață sau uh, nișele de uh, supraviețuire, Uh, trebuie să se reflectă în politicile publice dedicate comunității rome. Statele membre ar trebui și vor dez- uh, dezvolta legislații stricte și, po- și măsuri politice pentru a lupta împotriva antiegipsismului și discriminarea socială în cadrul unui așa numit contract social între societatea în întregimea sa și populația romă. Acest contract oferă ambelor părți limitări reciproc, re, reciproce a contractului de includere Uh, lansarea unei campanii, campanii publice antirasiste pentru protecția mai ales a mamelor rome și a copiilor rome ar trebui să fie o formă a cadrului de integrare european și național ca un, parte, ca un parteneriat structurat uh, a politicilor publice de a lupta împotriva antigipsismului și discriminării. România favorizează um, un laborator dedicat politicilor publice care să monitorizeze uh, măsurile de luptă împotriva antigipsismului bazat pe cercetări științifice care să reflecte revizuirea uh, opiniilor din, din acest domeniu. Trebuie să înțelegem că problema incluziunii romilor nu este doar o problemă uh, națională, ci una paneuropeană și tocmai de aceea avem nevoie de o soluție europeană. Aș dori să insist asupra faptului că lupta împotriva discriminării, lupta împotriva antigipsismului sunt priorități ale României. Drept urmare, cu mare plăcere vă invit să participați la dezbaterea acestui subiect uh, pe parcursul viitoarei președinției a României a Consiliului European. Dragi colegi, Doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc și pentru atenție. Mulțumesc, domnul Caștazi. La ce tu mă răgivie? Budbach să stipe la cipe să tu menge. Mesem malav si veljko, me familjako alav si kajtazi. Mesem deputanto, a ne Croația. Htio sam samo demonstrirati kako izgleda i kako je pripremljen Rom... Ce voiam să spun este cum arată o primă zi de școală pentru un copil rom. Domnilor și domnilor, aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia de a vă vorbi pe scurt și de a contribui la această discuție referitoare la includerea romilor în calitate de eurodeputat din Croația. Sunt la al treilea de deputat în Croația, sunt la al uh, treilea mandat și reprezint minoritățile naționale, toate minoritățile noastre naționale. N-am avut mai multe ocazii să vorbesc aici în fața reuniunilor în comisie, dar uh, Eh, asta pentru că n-am avut suficiente informații și pentru că accentul l-am pus pe poziția în care trăiesc romii în Republica Croată. De asemenea, lucrez la nivel local și național în Croația și colaborez cu asociația Cali Sara, care reprezintă romii Consiliul Romilor și este rocul care unește comunitatea romilor în Croația. Subiectul nostru astăzi este strategiile naționale pentru includerea romilor și nu sunt mulțumit cu nivelul de implementare, deși documentele sunt excelente în ceea ce privește detectarea problemelor cu care se confruntă romii. Ce ne lipsește nou este responsabilitate de implementare și instituțională. Putem adopta documente cadru și strategii, asta este ușor. Ce trebuie să avem în vedere este modul în care operează ministerele și în care guvernele locale acționează. Asta se întâmplă în conformitate cu legislația națională. Ce încerc eu în mandatul meu actual este să transpun documente strategice în cadrul nostru național juridic. Guvernul actual în Republica Croată are strategia națională și programul operațional al guvernului croat. Asta este o bună cale de urmat și un lucru care poate fi folosit ca exemplu, dar procesul de implementare nu este suficient de rapid sau de eficient. În ceea ce privește implementarea, vreau să subliniez aici că în Croația n-am avut date de referință pentru romi, n-am avut date statistice pe cele patru domenii prioritare în ceea ce privește romii educație, ocupare, sănătate și locuințe. An de zile am pus în aplicare măsuri fără o dată de referință pentru rom și cred că asta este valabil pentru toate statele membre. Adesea, oamenii se axează pe proiecte europene efectuate de ONG-uri, fără să includă suficient pe romi. Uneori cooperează cu guvernele locale, autoritățile locale dar nici asta nu ne mulțumește. Ce vreau să subliniez este că proiectele europene recunosc problemele cu care se confruntă romii, însă condițiile de licitație și obiectivele proiectelor nu sunt aliniate la situația extrem de dificilă în care trăiesc romii. Cred că cel puțin o parte a proiectelor UE trebuie să se axeze direct pe probleme reale ale romilor și aceste proiecte trebuie să se bucure de un statut special și să aibă mecanisme de monitorizare speciale față de altele. Aș vrea să spun că aceste proiecte UE sunt proiecte soft care se axează pe formare și educare informală și non-formală și rare ori sau chiar niciodată, astea nu duc la includerea pe piața muncii. Comunitatea romă din Croația ar dori o atenție mai mare la includerea romilor pentru proiecte de infrastructură și proiecte de uh, infrastructură, în special pentru tinerii care au o mai bună șansă de includere la toate nivelurile vieții. Având în vedere situația actuală pentru rom și condițiile de viață extrem de dificile, vreau să spun că deocamdată eforturile de integrare nu s-au bucurat de succes. Problema cheie este, cred eu, lipsa de răspundere și responsabilitate pentru statele membre în ceea ce privește implementarea de politici specifice care trebuie să rezolve probleme de, din documente și declarații. Nu este suficient să avem cadru strategic dacă nu există nicio o obligație de a raporta implementarea. Și dacă nu, ne axăm asupra condițiilor de viață pentru romi. Și nu pe proiecte de abilități soft pe termen scurt. Romii în Croația trăiesc într-o situație destul de specifică, în locații concentrate în afara principalelor comunități cu infrastructură și, comuni- și fără comunicare cu majoritatea populației. De aceea este important să lucrăm pe politicile de integrare, dar nu doar în domeniul socializării și educării, educației, ci și în domeniul integrării fizice a romilor în societate. De asemenea, trebuie să folosim educația ca mijloc de a permite cunoștințe recunoscute romilor pe care să le folosească pe piața muncii. Aș vrea de asemenea să spun că romii în Croația nu sunt mulțumiți de implementarea strategiei naționale pentru includere și suntem în primul rând nemulțumiți de faptul că nu există răspundere politică pentru lipsa implementării. Credem de asemenea că proiectele europene finanțate de Comisia Europeană nu sunt suficient de flexibile și nu se axează pe chestiuni prioritare. Trebuie să oferim soluții concrete problemelor detectate cu limite de timp, răspundere financiară și politică. Dacă nu, nu există nevoia unui cadru strategic. Mulțumesc! Yeah, you did fantastic. Da, ați făcut uh, o treabă foarte bună, ați respectat timpul, absolut. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul membrilor Parlamentului. Avem 5 intervenții din partea Parlamentelor Naționale și din partea Parlamentului doamna Chienghe, domnul Ernst și domnul Franz. Încep cu doamna Pastuciova din Republica Cehă. Aveți două minute. Am fost prea permisiv în primul panel și acum nu ne-a mai rămas mult timp. Doamna Pastuciova. Intervenție fără microfon. Eh, já eh, se nebudu opakovat, bylo zde mnoho řečeno. Děkujeme za pozvání a zastupuji Českou republiku a jsem... Eh, Suntem de acord cu cele spuse. Mulțumim pentru invitație. Reprezint Republica Cehă și sunt președinta Comisiei pentru Minorități Naționale, Familii și Egalitatea de Gen. Republica Cehă a fost menționată în mod negativ în primul panel și și în cel de-al doilea. Republica Cehă a făcut foarte multe lucruri în ultimul mandat în ceea ce privește educația și cultura. Am vrut să vorbesc în primul panel, însă n-am avut, n-ați avut timp să-mi permiteți intervenția, deci aș vrea să mă refer la un aspect specific. Nu știu cum e situația în alte state membre, dar mass media nu raportează exemplele bune ale romilor și ce fac ei în termen pozitiv. Trebuie să diseminăm bune exemple, ocuparea, de exemplu, în domeniul social și bune exemple de companii care uh, angajează lucrători romi. Cel puțin în Republica Cehă, rapoartele media se referă la exemplele rele, nu la cele bune. Nu știu cum stau lucrurile în alte state membre, deci, dar eu pledez pentru a convinge mass media să facă mai multe, pentru că pot influența mult modul în care oamenii percep acest lucru. Mulțumesc! domnul Laszlo Imre din Ungaria. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! A be... Mulțumesc, doamnă președintă, domnilor și domnilor! În discursul de prezentare s-a spus un lucru foarte important. Este vorba despre o dată care arăta că populația de romi are o speranță de viață de 17 ani mai redusă decât media europeană. Din păcate, vă pot confirma asta și în cazul Ungariei. În calitate de medic, vă pot spune că există foarte multe consecințe aici. Este vorba de faptul că în același stat și în același teritoriu există asistență sanitară de nivel bun, deci nu se poate spune că există acest gen de asistență dacă nu funcționează serviciul sanitar ehm, de bază în ceea ce privește așteptările. Nu funcționează. Ne confruntăm cu astfel de probleme în acest uh, domeniu. De 12 ani am constatat că media de vârstă este mai scăzută față de cea pentru populația majoritară din Ungaria și deja în Ungaria media este mai scăzută cu 4 ani față de media europeană, deci lucrurile se complică. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că acești 12 ani diferență care uh, au o influență asupra multor domenii inclusiv condițiile de muncă. Este vorba de o serie de indicatori care includ toate acele probleme cu care se confruntă romii astăzi și probabil și în viitorul chiar îndepărtat. Și Eu aș dori să se extindă atenția acordată sănătății și acest subiect să fie introdus în strategie și în tacticile cotidiene, pentru că în cazul populației rome, situația igienei, a igienei personale, grija de sine și uh, educația în acest domeniu lipsesc și credem că dacă îmbunătățim, putem obține rezultate. Um, Cecil Chieng. Doamna Chieng, acum. Două minute. Grație. Mulțumesc, Judith. Vreau să profit și eu de ocazie pentru a adresa o întrebare specifică referitoare la uh, taberele de rom și epurarea acestora. Există deja o moțiune parlamentară pe un caz specific, un o astfel de tabără Sinti din Galarati, care de câteva, pe care am și vizitat-o acum câteva luni și în care trăiesc de generații numeroase familii de mm, cetățeni italieni în mod calm și pacific. Și această tabără riscă să fie evacuată și persoanele care locuiesc acolo vor fi lipsite de locuință. În comunicarea Comisiei privind revizuirea intermediară pentru strategiile naționale pentru integrarea romilor, Comisia recomandă să se prevină evacuările forțate și să se ofere un adăpost alternativ familiilor care sunt evacuate. Știm că această dispoziție nu prevede nicio obligație pentru statele membre, prin urmare, administrațiile care nu sunt interesate de politici de includere socială și integrare, în acest caz vorbim de primarul din Galarate, nu vor ezita în viitorul uh, apropiat să dezmembreze această tabără Sinti și viitorul familiilor italiene uh, va fi supus unor riscuri oameni eh, în situații vulnerabile, având în vedere că se apropie iarna. Întrebarea mea este următoarea. Comisia, cum se asigură că procedurile de evacuare se execută cu respectarea totală a drepturilor tuturor și în special ale persoanelor eh, cele mai vulnerabile? Și vreau să folosesc această ocazie pentru a-i mulțumi și colegei Soraya Post pentru ce face aici și tuturor colegilor care s-au implicat pe acest subiect în mandatul actual. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Cecil. Cer scuze, dar Comisia Europeană nu este prezentă, deci întrebarea aceasta pe care le adresez lor, cred că ar fi bine să le adresez în scris. Doamna Maria Telereti din Grecia acum. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să subliniez că includerea socială este o precondiție dacă vrem să uh, eliminăm antigipsismul. Ce înseamnă asta în practică? Trebuie să începem cu îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația săracă de rom printr-un exercițiu de cartografiere și o analiză demografică a acestei populații, putem elabora și implementa strategii și politici pentru a face față acestei probleme. Dacă nu, nu le vom permite un acces mai bun la educație, sănătate și așa mai departe. În ceea ce privește educația, există, de exemplu, anumite proiecte care sprijină copiii romi în ceea ce privește abilitățile lingvistice. Avem astfel de programe în Grecia pentru a ajuta și a oferi asistență lingvistică romilor și alte tipuri de sprijin pentru a facilita accesul acestora la educație, însă nu există niciun program de conștientizare pentru comunitățile locale. Cred că aceste comisii pentru adevăr și reconciliere ar putea să joace un rol important în acest sens pentru a confrunta și a face față dezacordului dintre cele două populații. Ceea ce privește ocuparea, în trecut le-am dat autorizații să își uh, deschidă propria afacere unde doresc și asta i-a ajutat să evite problemele cu poliția și să se integreze pe piața muncii. Și un alt lucru interesant este că sindicatele și asociațiile de romi împreună cu municipalități ar putea crea piețe improvizate, de exemplu, pentru aceste persoane. Și asta este o măsură împotriva antigipsismului. În încheiere aș vrea să știu că accesul romilor la servicii este foarte important. Și acolo rolul mediatorilor este foarte semnificativ și trebuie să fie certificați. Facem aceste eforturi și aceste comisii de reconciliere ar putea aloca un rol foarte important acestor mediatori. Mulțumesc, domnul Mirsad Muriș din Muntenegru. Prije svega želim dobar dan i želim da vas pozdravim u... În primul rând aș vrea să vă salut în numele adunării din Montenegru Comisia pentru Libertăți Civile și aș vrea să mulțumesc pentru o discuție pe un subiect așa de interesant. Aș vrea de asemenea să vă salut și în nume propriu. Comisia pentru Libertăți Civile din Muntenegru are cooperări multisectoriale cu organizații de stat, ONG-uri, guvernul executiv și desfășoară multe activități pentru a îmbunătăți includerea romilor în societatea din Muntenegru. La elaborarea programului anual și agendei, ne-am bazat întotdeauna pe concluziile Comisiei privind Muntenegru, în special concluziile referitoare la situația minorităților vulnerabile, care includ populația romă. Activitățile pentru includerea romilor sunt desfășurate în conformitate cu recomandările Comisiei și asta a dus la îmbunătățirea situației lor, lucru recunoscut și de organismele internaționale. Rezoluția noastră din ianuarie 2015 ne-a permis să înregistrăm progrese în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește comunitățile de rom care trăiesc în Muntenegru. Prin urmare, problemele au fost clar identificate și suntem cu toții de acord că există multe dificultăți în acest sens. Muntenegru a înregistrat mari progrese în acest sens. Încă mai sunt multe lucruri de făcut, însă dați-mi voie să vă spun câte ceva despre educația în Muntenegru cu asistența Ministerului pentru drepturile omului și minorităților. Muntenegru a finanțat dicționarul între limbile Muntenegrului și romanes, ceea ce înseamnă că avem o primă carte în această limbă care ar trebui să ajungă la integrarea societății rome. Felicitări, spune doamna președinte, sunt foarte stricte pentru că mai avem până la ora 6. Cornelia Ernst are acum cuvântul. Ich... Îți mulțumesc, Judith. Trebuie să recunosc că m-a impresionat profund colegul nostru croat prin prezentarea dumnealui. Am vizitat de curând uh, Napoli, am vizitat o tabără a romilor, am fost profund impresionată, fără, nu era curent, nu era apă curentă, o catastrofă. Autoritățile ne-au spus, așa doresc oamenii să trăiască acolo și ONG-urile nu aveau ce să caute pe acolo, uh, fiind uh, incriminate. Ce doresc să spun? Unii dintre dumneavoastră s-au referit, și vă mulțumesc pentru acest lucru, uh, la rasismul, um, la rasism structurat. Putem să cheltuim milioane și milioane de euro, putem să facem ce dorim. Știu că în Cehia milioane de euro nu au fost, nu au fost uh, cheltuite și plec de la uh, premisa că nimeni nu a dorit ca acești bani să ajungă la uh, romi. Deci trebuie să facem ceva împotriva acestui rasist, uh, rasism instituțional, este în care sunt implicate instituțiile, instituțiile normale care funcționează la noi acasă. În al doilea rând, proiectele. Ați spus că avem nevoie de proiecte speciale, că trebuie să facem lucrurile puțin diferit. V-ați referit la un acces direct la, proie- la proiectele europene și știu că în Ungaria e o problemă imensă pentru romi să aibă acces la fonduri europene. În practică, un asemenea acces uh, nu există și poate ne dați câteva idei în acest sens. Și în ultimul rând, într-adevăr, au fost uh, expulzați mulți romi și din Germania, uh, pornind de la premisa că sunt returnați în, într-un așa numit stat uh, sigur, Kosovo și în, această, în acest context al crizei migratorii se creează o tensiune între rom și noi, refu, uh, noi refugiați. Și mie mi se pare că tot reîncepem lucrurile de la zero din punctul de vedere al integrării romilor și până la urmă romii sunt victimele acestei dezbateri rasiste din statele membre care s-a manifestat uh, în ultimii ani. Mulțumesc, doamna Marcelino din Portugalia are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Voiam să mai adaug doar două lucruri. Un program pentru protecția femeilor rome. S-a mai vorbit despre asta aici. Este important fiindcă asta ajută la integrarea populației nu doar a romilor în general, ci și a femeilor rome în particular. În felul acesta, ele vor putea fi autonome, vor putea obține rezultate mai bune pe piața muncii. Lucrurile acestea le vor putea ajuta să progreseze. E important să ajuți mai întâi femeile din aceste populații vulnerabile. Ele trebuie să reușească să trăiască în condiții de totală echitate. Vrem să pun accentul pe această chestiune. Noi vrem să lucrăm la integrarea femeilor rome, fiindcă lucrul acesta cred că va atrage după sine integrarea populației acesteia în general. Și încă un lucru aș vrea să mai precizez. Parlamentul portughez a lansat o inițiativă prin publicarea unui raport împotriva rasismului, xenofobiei, discriminării și urii rasiale. Noi vom lucra până în iulie 2019, când se va încheia mandatul nostru. Vom colabora cu societatea civilă și instituțiile, cu reprezentanții ai comunității de romi și uh, raportul pe care îl vom întocmi va fi trebuit să fie apoi folosit de către alte instituții și partide politice, tocmai pentru susținerea populației de romi și a femeilor în special. Aș mai insista și pe faptul că uh, Trebuie pus accentul pe finanțare pentru construirea de locuințe pentru romi. S-a vorbit aici de tabere de romi, de uh, felul în care trăiesc oamenii aceștia în locuințe extrem de mizere. Trebuie investit în locuințe decente pentru romi iar CFM-ul următor trebuie să pună accentul pe această chestiune, accesul la locuințe. Mulțumesc foarte mult, Romeo Frank. Și înainte de a-ți da cuvântul, Romeo, o să vă dau tuturor celorlalți vorbitori din partea Parlamentelor Naționale câte un singur minut, pentru că mă uit la ceas, și apoi uh, uh, voi da cuvântul ultimei intervenții pentru încheierea acestei sesiuni. Romeo. Mă adresez acum statelor naționale, care trebuie să se întrebe dacă abordările noastre au un caracter antipaternalist. Avem uh, persoane de contact, de încredere din comunitățile uh, rome cu care se uh, discutăm. Percepem această, membrii acestei minorități ca fiind cetățeni adevărați și dacă răspundem în mod pozitiv acestor întrebări, suntem uh, pe calea cea bună. Dacă nu, ar trebui să găsiți cu toată sinceritatea răspunsurile uh, necesare. Corupția este un motiv pentru care strategia dedicată romilor nu, nu a avut uh, uh succes. Romii sunt uh, exploatați, devin sclave ai muncii uh, moderne. Pentru majoritatea ONG-urilor uh, din comunitatea Roma, uh, pragurile de a, de a avea acces la fondurile europene sunt prea, prea înalte și cred că trebuie să găsim noi căi de a avea acces la aceste fonduri europene. Deseori am sentimentul că atunci când discutăm despre rom, e ca și cum am discuta despre o specie extraterestră și nu despre cetățeni care trăiesc în Uniunea Europeană. Această impresie apare pentru că societatea domi- uh, dominantă este oarbă la uh, Uh, membrii acestei minorități. Din potrivă, am, am avea nevoie de o activitate de terapie pentru mem- membrii uh, societă- societății în general, pentru ca membrii minorității să fie recunoscuți ca membrii normali ai, ai societății. Există uh, Există și uh, exemple pozitive din Germania. În Baden-Württemberg, de exemplu, au fost uh, semnate niște contracte cu membrii uh, comunității uh, Roma, care le permite acestora să participe în mod adevărat la societatea noastră. Și aș dori să mai spun un lucru, doamnă Kienge. Și eu am vizitat uh, locul pe care l-ați uh, vizitat dumneavoastră în Galarata și pot să vă confirm că uh, Sintii de acolo se confruntă cu un rasism instituțional și trebuie să facem ceva împotriva acestuia. Mulțumesc, Romeo. Mă întorc la lista mea. Doamna Fosiliute, un minut, dacă vreți să vă concentrați pe un singur lucru la care vreți să răspundeți, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Ne bucură să auzim că există sprijin pentru ideile Comisiei pentru Adevăr și Reconciliere. Aș sublinia două chestiuni. Uneori, strategia pentru integrarea romilor a fost pusă în aplicare în, uh, prin măsuri interesante, cum ar fi lucrări publice. Romii au participat în număr mare la acestea, dar au fost plătiți mai prost decât restul populației, chiar sub salariul minim, ceea ce e îngrijorător. Apoi, în ce privește problema unui recensământ Potrivit datelor pe care le avem, am insistat asupra faptului că e fundamental să se culeagă date corecte. Fra se ocupă de chestiunea aceasta. That he needs to do such measures because of... de strategia pentru integrarea romilor are nevoie de astfel de date, deci trebuie să fim foarte atenți la problema aceasta a datelor privitoare la rom, ce se poate face aici, să vedem dacă s-au pus la dispoziție acestora servicii și dacă da de, cât de bună calitate, trebuie să existe asumarea răspunderii dacă nu se întâmplă așa și trebuie pus accentul pe egalitatea între oameni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Can. Mulțumesc. Cehii au plecat cu toții din sală, dar voiam să mă refer pe scurt la această chestiune problema sterilizării a fost adusă în atenția publică de către presa cehă, de către o activitate excelentă a ombudsmanului, de către comunitatea de romi însăși. Deci asta e foarte bine. O altă problemă se referă la presă. Există exemple pozitive și voiam să mă refer totuși la asta. Exemplele cele mai bune pe care le cunosc din acest punct de vedere le găsim tocmai în Cehia. A existat o campanie formidabilă pe um, rețelele de socializare din partea comunității rome care purtau în fotografii pancarte cu uh, sloganul Suntem aici. Să știți că întotdeauna exemplele pozitive le găsim chiar acasă, cel mai aproape. Da, nu le, nu le poți vedea dacă, dacă, decât dacă te uiți în jur. Mulțumesc, domnul, doamna Iafanovici, vă rog. Mulțumesc și vă mulțumesc că am dați uh, minutul dumneavoastră, domnule Toma. Vă comportați ca un politician calificat. Eu sunt politician, nu spune doamna președinte. Nu, glumeam. Da. Doamna Iovanovici, uh, Îngrijorarea mea, una dintre ele în ultima vreme, se referă la faptul că în discursul politic pentru combaterea antigipsismului, rare ori vorbim despre egalitatea de gen. Vorbim de gen uneori, dar închipuiți-vă care e situația unui om care este nu numai rom, ci și lesbiană sau gay. Ce dificilă e poziția unei astfel de persoane în societate. Apropo de sterilizare, nu erau țintiți bărbații romi, ci femeile rome. Deci, se dorea împiedicarea reproducerii populației rome. Deci trebuie să lucrăm cât se poate de mult la incorporarea intersecționalității în crearea și punerea în aplicare de politici. Mulțumesc, îi rog pe interpreți să, le mai, să ne mai dea un minut. Știu că deja am trecut peste uh, linia roșie a politeții dumneavoastră, dar o să le mai dau uh, să mai dați-mi un singur minut pentru domnul Caciar și apoi doamna, doamna Soraya Post va încheia în engleză. Mulțumesc. No, što smo učinili do sad za pripadnike romske zajednice? Sve dotle, dok ne postoje određene kvote, kao što je gospodin uh, eh, Hamberger rekao da moraju Romi biti zastupljeni u parlamentu, isto tako kao što moraju biti određene institucije, kao što moraju biti u obrazovanju. Mora postojiti, mora postojati određena kvota jer u trenutku kad ne budemo imali kvote nećemo moći, opet ćemo se vratiti kao prijašnjih godina. 15 godina mi pričamo i dalje o nacionalnoj strategiji, o dekadi, o nacionalnim programima,